Colleagues, good morning. Stimați colegi, bună dimineața. E toată lumea pregătită în această dimineață. Declar deschisă întâlnirea în care vom alege președintele comisiei noastre și cei uh, patru vicepreședinți. Aici respectăm regula 204 din regulamentul de procedură. În primul rând vom alege președintele. Am verificat deja că avem quorum. Dorește cineva să mai uh, depună o nominalizare? Domnule Dalton. Mulțumesc, doamne președinte. Aș dori să o propun pe Vicky Ford ca președintă a acestei comisii pentru următorii doi ani și jumătate. Mulțumesc. Mai este vreo nominalizare? Sunt de acord cu aplauzele, dar trebuie să, urmă, să urmez procedura. Candidatul este de acord să fie nominalizat? Doamna Ford din sală, da. Atunci o putem uh, alege prin aplauze? Bun, acum poți veni la prezidiu. Vicky a fost realeasă ca președinte a comisiei noastre. Thank you very much. I know Mulțumesc foarte mult. Știu că mulți dintre dumneavoastră vă doreați să continui eu ca președinte comisiei, dar nu am crezut că o să se întâmple până adineaur când chiar s-a întâmplat. Voi încerca să colaborez cu toată lumea, să unesc toate vocile într-una singură, în interesul consumatorilor, precum și în interesul menținerii comerțului cu bunuri și servicii în întreaga Uniune Europeană. Și apoi, dintr-un punct de vedere personal, aș dori să spun că eu sper că ambele părți de la negocierea pe tema Brexitului doresc să rămână în relații amicale în discuțiile care ne așteaptă pe viitor. Așadar, aștept ca în anul acesta să fie interes foarte mare față de munca de la comisia noastră. Pachetul pentru servicii, pe care l-am așteptat timp de mulți ani, va suscita interes. Apoi, în ceea ce privește dreptul consumatorului, vor fi, va fi foarte mult interes și acesta este un subiect important. Vor avea loc și delegații foarte interesante și sper că oamenii pe care îi vom vota acum, ca vicepreședinți, vor juca și ei un rol uh, important în munca pe care o vom face. Înainte de a continua, aș dori să vă mulțume- să mulțumesc în mod personal doamnei Gebhardt. Dumnezeu a fost uh, a fost un uh, coordonator foarte puternic în această comisie. Dumnezeu a fost aleasă vicepreședinte a Parlamentului și aș dori să o aplaudăm și să-i mulțumim. Um, now, the we go on to this. So in terms of Acum să continuăm cu voturile sau non-voturile. Trebuie să anunț pe toți patru deodată sau unul câte unul? Unul câte unul atunci. Nominalizarea pentru primul vicepreședinte. Ana Maria Corața Bild. Mai sunt alte nominalizări? Nu. O putem... Uh, Ana Maria, ești de acord? Bun. Și atunci, o putem numi pe Ana Maria Corața Bild prin aplauze? Ana Maria, te rog, vină înapoi. Nominalizarea pentru cel de-al doilea vicepreședinte. Dita Haranzova. Dita, ești de acord? Mai sunt alte nominalizări? Nu. Atunci, vă rog, o putem aplauda pe Dita Haranzova ca să o numim? Nominalizarea pentru cel de-al treilea post de vicepreședinte este Catherine Stiller. Catherine, ești de acord? Îți mulțumesc foarte mult. Mai sunt alte nominalizări? Nu mai sunt alte nominalizări. Înainte să trecem la următoarea rundă, domnilor, vă rog să înțelege ceea ce spun în spiritul pe care îl doresc. Unul dintre motivele pentru care m-am implicat în politică este că ni s-a spus că nu sunt destule femei în politică și femeile și bărbații din, acest, din această comisie au lucrat foarte mult și foarte uh, cu, mult sârguinț, cu multă sârguință, dar acesta este un moment istoric pentru femei în politică, cred eu. Trebuie să ne gândim un pic și mulțumesc și pentru faptul că ați făcut o poză. Să ne gândim un pic la acest moment. Um, and the nomination... Nominalizarea pentru cel de-al patrulea post de vicepreședinte este foarte curajoasă, va trebui să ne țină sub control în această săptămână cel puțin, Nicola Danti. Nicola? Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte mulțumit să, va, să mă alătur colegelor de la prezidiu. Ieri, după masă, socialiștii și democrații își da, a avut o întâlnire și m-a nominalizat drept coordonator al grupului S și D. Prin urmare, nu am avut timp seara trecută și astăzi să ne gândim la un candidat pentru vicepreședinția numărul 4 de la comisia noastră. Eu accept această candidatură temporar, până când vom putea identifica o persoană mai bine um, uh, pregătită, poate chiar o altă femeie. Și atunci o să avem un full house la prezidiu. Ar fi foarte interesant, nu? Dacă e posibil. Ar putea fi chiar o trăsătură specifică la IMCO. Să vedem dacă vom putea nominaliza tot o femeie. Vă mulțumesc. Nicola, în primul rând, felicitări. De asemenea, am înțeles că a fost un vot și mulți uh, din grupul tău lucrează din greu și respect foarte mult toți oamenii care au participat la acel vot. Îți de acord pentru faptul că ai fost de acord să fii cel al patrulea vicepreședinte în această săptămână și mie mi-ar plăcea să fie o, un birou uh, format doar din femei, dar din câte am înțeles este împotriva regulilor Parlamentului, deci uh, să spunem că Nicola a acceptat nominalizarea, mai sunt alți candidați? Nu. Haideți să-l aplaudăm pe Nicola și vedem ce se va mai întâmpla pe viitor. Mulțumim. So the first part of the meeting... Am terminat cu prima parte a întâlnirii noastre și putem uita de acest subiect pentru următorii doi ani și jumătate, să sperăm. Mulțumesc! Are you going to come join us? All right. Troppe donne. um, right. Please may we adopt the agenda? Putem adopta ordinea de zi? Acum vom confirma calendarul întâlnirilor pentru restul anului 2017. Veți primi o copie. Schimbări la ordinea de zi raportul cu privire la rezultatele trilogului, cu privire la armele de foc și cu privire la portabilitatea transfrontalieră a conținutului online de serviciu au fost adăugate la punctul 7. Punctul 19, supravegherea de piața a vehiculelor cu motor a fost amânată până pe 9 februarie și punctul 23, o durată de viață mai lungă pentru produse, a fost amânată a fost amânat până pe întâlnirea de pe 6 februarie. Dacă nu mai sunt alte comentarii, putem uh, adopta ordinea de zi. Aș dori să vă aduc aminte că această întâlnire este difuzată și pe internet, în direct. Toate documentele sunt disponibile pentru membrii Comisiei IMCO în aplicația e-meeting. A trecut ceva vreme de când a primit stafful politic train formare cu privire la cum să utilizeze această aplicație. Dacă asistenții sau consilierii politici doresc um, un training cu privire la această aplicație, secretariatul se poate ocupa de acest lucru. Deci vă rog să ne anunțați, îmi cer scuze că nu v-am anunțat înainte. Avem și buletinul informativ. Este un buletin informativ foarte bun și dacă sunt membri care doresc să contribuie articole, Uh, să ne anunțați, pentru că multă lume din afara Parlamentului citește acest buletin informativ. Este neutru din punct de vedere politic și este încărcat cu informații. Avem uh, procesele verbale, să considerăm că au fost adoptate dacă nu apar obiecții până la sfârșitul întâlnirii. Să trecem așadar la actualizările cu privire la triloguri. So we held the fourth trialogue. Am organizat cel de-al patrulea trialog pe 5 decembrie la Strasburg, la Parlament. La acea întâlnire, colegislatorii au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la problemele pendinte. Prevederile de revizie medicală asemănătoare cu cele votate la comisia noastră, prevederile pentru colecționari și pentru cei care trag la țintă și pentru prevederile care vizează deactivarea armelor de foc. Și a fost, a fost uh, respectată în proporție foarte mare poziția Parlamentului pe aceste chestiuni. Comisia a avut anumite rezerve la acel trialog în ceea ce privește tratamentul anumitor tipuri de arme de foc semiautomate. Parlamentul s-a ținut pe poziții și a spus că nu dorește nimic care să aducă aminte de criteriile de asemănare. Comisia și Consiliul au insistat pe faptul că este nevoie de restricții pe capacitate pentru uh, itemul A7. În cele din urmă au ajuns la un acord și au sprijinit textul pe care l-a ratificat și Coreper pe 20 decembrie. După acea întâlnire am primit, uh, o, ca președinte, eu am primit o scrisoare de la ambasador care ne-a confirmat faptul că am uh, căzut de acord asupra acestei directive. Am pregătit aici un uh, rezumat, o notă informativă de patru pagini, care sintetizează poziția la care am ajuns într-un limbaj mult mai clar decât textul juridic al directivei. Și vom uh, publica joi acest, această notă ca parte a declarației de presă. Aș dori să fac un comentariu rapid. cu privire la cartușe, pentru că se pare că nu era foarte clar ce înseamnă cartușele. Conform acordului, aparatele de încărcare însele, inclusiv cartușele, nu sunt ele însele restricționate. armele semiautomate care permit uh, lansarea unui anumit număr de runde fără reîncărcare vor fi arme de foc de categoria A doar dacă se inserează în el un mecanism, un mecanism de încărcare sau un cartuș peste o anumită capacitate. Deci armele respective vor fi o categorie A doar dacă au această condiție. Limita fusese limitată la 20 de runde pentru toate armele de foc, dar Consiliul a considerat că ar trebui să fie 20 pentru armele cu distanță scurtă, 10 pentru armele cu uh, rază lungă. Comisia a dorit 10 pentru toate tipurile de arme de foc. Și drept compromis Eurodeputații care reprezintă majoritatea grupurilor au căzut de acord cu poziția Consiliului. 20 pentru armele de foc cu rază scurtă și 10 pentru cele cu rază lungă. Restricția apare doar în momentul în care mecanismul de încărcare este inclus sau face parte din arma de foc. Statele membre pot acorda autorizări chiar și pentru acele arme de foc în cazul uh, trăgătorilor sportivi, în cazul celor care dețin deja arme în cazul colecționarilor, rezerviștilor și în cazul anumitor alte uh, obiecte de colecție, de specialitate. La cererea foarte insistentă a Consiliului, există un acord cum că persoanele care dețin o armă de foc de o autorizație de categoria B și despre care s-a descoperit că dețin un cartuș de înaltă capacitate, e bine, acestor persoane li se va retrage autorizația. Apoi nu există restricții ca ei să ceară o nouă autorizație în momentul în care nu vor mai avea acele uh, cartușe. Pe viitor există o restricție cu privire la noile uh, achiziții de cartușe de înaltă capacitate. Și aș dori să subliniez faptul că e vorba doar de persoanele care conțin arme de categoria B și au un uh, cartuș de acest gen. Nu, îi afect, nu afectează persoanele care au arme dezactivate sau nu nici nu afectează pe colecționari care dețin astfel de obiecte. A fost o schimbare în poziția Parlamentului, însă, după cum am spus la început, nu este o restricție propriu-zisă nu este ilegal să deții obiectul respectiv. Pur și simplu vei pierde autorizația, licența și o poți reobține ulterior. Apoi, în ceea ce privește armele dezactivate, după cum țineți minte, propunerea inițială a Comisiei considera că toate armele dezactivate ar trebui tratate ca arme deja în continuare active și ne-am considerat că este excesiv și aici a fost un punct important de negociere pentru noi. Ca parte a poziției de compromis, am căzut de acord că nu va fi nevoie de o licență să deții o armă dezactivată, dar pentru noile dezactivări autoritățile trebuie să fie notificate. Și vom discuta dacă această notificare va avea loc la instituțiile unde are loc dezactivarea. Deci acestea sunt câteva elemente tehnice. Am primit întrebări din partea cetățenilor și toate aceste aspecte vor fi clarificate în nota informativă pe care o voi publica și uh, joi. Sper că a fost utilă prezentarea. Ana Maria, mulțumesc foarte mult, Vicky. A fost foarte interesant și util să lucrez alături de tine, de Dita, de Sergio Pascal și de ceilalți raportori din Umbra. Cred că am ajuns la un acord, la un rezultat foarte bun. Mulțumesc pentru clarificări. Într-adevăr, au fost foarte multe îngrijorări, foarte multe emoții și cred că noi am reușit să îmbunătățim o propunere inițială slabă și am reușit să o consolidăm. A fost mare nevoie să consolidăm aceste reguli la nivel european, pentru că, într-adevăr, este o problemă de piață internă. Era mare nevoie să modernizăm regulile, să îmbunătățim securitatea, să eliminăm portițele și lacunele legislative, iar propunerea inițială a Comisiei nu ar fi îmbunătățit situația, ci ar fi creat pur și simplu o perioadă și mai lungă de neclarități legislative. Și eu cred că am reușit să rezolvăm aceste probleme și să atingem un bun echilibru între creșterea securității, fără reducerea libertăților oamenilor. Am uh, definit uh, garanții foarte bune în interesul vânătorilor, colecționarilor, rezerviștilor și uh, celor care lucrează în apărare. Sper că vom putea avea un consens la vot mâine pe acest acord. Vă mulțumesc. Dita Haranzova. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum am spus mai devreme, grupul nostru nu poate sprijini rezultatul trialogului. După cum știm, negocierile s-au uh, încheiat sub presiunea politică și textul final conține mai multe prevederi problematice, care pur și simplu nu pot funcționa. În opinia noastră, ele vor complica viața deținătorilor actuali și viitori de arme, precum și viața autorităților publice din punctul de vedere al aplicării legii. Cred că am avut cu toții un scop comun la început, să îmbunătățim lupta împotriva terorismului, dar eu mă tem că directiva, în forma sa actuală, nu este cea mai bună metodă de a rezolva această problemă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Sergio Coferati. Volevo anch'io ringraziarti per Mulțumesc și eu pentru munca depusă. Mulțumesc colegilor, tuturor raportorilor din umbră cu care am ajuns la sfârșitul acestui drum. Cred că e un rezultat pozitiv. Am îmbunătățit multe din dispozițiile neclare propuse de comisie, am insistat pe o claritate. Acum, sigur că a existat o opoziție politică, dar nu ne-au condiționat prea tare. Cu răbdare și gândire logică am reușit, cred eu, și important ca acest caracter tehnic să fie unul clar. Ne-am pus de acord cu Consiliul. Ultima etapă era foarte complicată. Au fost uh, a fost o poziție pe care eu nu am înțeles-o. Și dacă eu nu, dacă nu se înțelege ceva, există, mă rog, neînțelegeri, neîncredere și așa mai departe. Dar pentru că vorbim de arme, am putea spune că au capitulat ceilalți și iată-ne învingători. Acum mult depinde și de cum vor transpune statele membre aceste dispoziții. Ca să nu ne mai confruntăm cu alte alt, uh, poziție pe viitor. Mă rog, bine că s-a terminat și toate bune. Alte observații? Mulțumesc pentru observații. Să nu uităm, ca să fie clar, votul a fost, textul a fost în mare măsură respectat, statele membre pot da autorizări de categoria A deținătorilor ex, existenți, celor care trag la țintă, colecționarilor, rezervișilor și altor uh, utilizatori speciali, iar situația armelor deactivate a fost mult îmbunătățită. Va exista și acea notificare, iar noi, Parlamentul, nu am uh, răspuns la cererea Comisiei de a avea aceste criterii bazate pe arme de o anumită categorie este formulare care nu funcționa din punctul nostru de vedere, din punct de vedere juridic. Cred că textul va fi tradus uh, și în franceză. Vedem ce se mai poate face pe parcurs. Va mai dura. Următorul punct portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut. Marco Zulu este raportor. Haideți să-i dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Procedura conform articolului 53 a făcut posibilă urmărire acestei activități. Textul uh, e aproape de ceea ce ne doream, de aceea în mare putem fi de acord. S-a s-a căzut de acord să avem o listă închisă a măsurilor de verificare. Din păcate, unele grupuri politice au insistat ca pe această listă să apară și controlul unor elemente pe care noi le excluzeserăm. Se vorbește nu de controlul eficacității, au fost incluse și alte elemente. Pe 8 decembrie am avut primul dialog tripartit. A fost o apropiere față de Consiliul. Consiliul nu a fost de acord să-și modifice poziția Probabil pentru că președinția slovacă dorea să dea mai departe președinția către, către președinția malteză. Sunt câteva definiții rămase și cum ar trebui să se țină cont de viitoare modificări. Comisia va răspunde întrebărilor noastre ca să verifice că acest transfer între utilizator nu va duce la distorsiuni. Discuțiile tehnice vor continua și am încredere că la următoarea întâlnire, pe 7 februarie, vor fi posibile noi elemente suplimentare. Așteptăm un nou progres. Alte observații pe acest punct? Mulțumesc. Acum, amendamentele propunerea pentru un regulament cu privire la supravegherea pieței pentru vehicule, remorci și așa mai departe și analizăm propunerea de compromis raport Dan Doughton 1142 de amendamente să dea în nu mi explica compromisurile. Mulțumesc. Putem discuta fiecare amendament în parte, dacă doriți. Doriți să mulțumesc colegilor pentru că au lucrat din greu pe dosar. Așa cum ați spus, sunt peste o mie de amendamente un dosar foarte important și am avut discuții constructive până acum. Sigur, discuții dificile pe alocuri, dar e o propunere importantă, deci ce de așteptat. Însă suntem pe calea cea bună pentru a găsi un compromis care sper să fie pe placul tuturor. Inițial am fi dorit să, vo- să fi votat până acum, dar pe măsură ce acest proces progresează, e important să nu votăm până nu ajungem într-o poziție unde suntem uh, satisfăcuți cu toții. Consumatorii sunt, uh, care au fost afectați trebuie, trebuie să fie asigurați că situația s-a îmbunătățit atât în vehicule în sine cât și în legislație. Toți raportori din umbră sunt de acord că ar trebui să ne mai lăsăm un pic de timp, dar nu prea mult, până vom găsi o concluzie la acest proces. Toate grupurile s-au mișcat substanțial, toți au trebuit să renunțe la câte ceva din pretențiile lor, dar trebuie să ne punem de acord care este cel mai bun mod de a continua și sper că vă putem face în scurt timp. Propun să votăm la bea la următoarea întâlnire IMCO, ca să votăm pe dosar pe 9 februarie, conform calendarului așteptat de Consiliu și încurajăm președinția malteză să fie activă și ambițioasă, pentru că așa am încercat și noi să găsim poziții comune. Dar și un vot în februarie reprezintă un vot la peste un an de la propunerea comisiei, deci ar trebui să ne mișcăm totuși. Astăzi avem și <clears throat> întâlnirea raportorilor din umbră, unde sper să ne punem de acord. Ehm, arătăm că sistemul actual are slăbiciuni. E important să construim, să îmbunătățim sistemul existent și nu să începem ceva nou. Elementul cheie reprezintă supravegherea pieței și, după părerea mea, această supraveghere a pieței trebuie desfășurată eficient în întreaga Europa, dar să nici nu ne suprapunem, pentru că resursele sunt limitate, deci trebuie să facem ce se poate mai bun cu aceste resurse. E, în primul rând, un element pentru administrații naționale și statele membre trebuie să uh, răspundă, dar în compromisul pe care îl avem, suntem obligați să facem acest lucru și e clar că trebuie să facă acest lucru, deci uh, lucrurile nu pot neapărat continua. Vorbim de programe naționale de supraveghere, dar cum, stabilirea lor la nivel european și statele membre se declară de acord să se și coordoneze între statele membre ca să vedem ce se testează și când, pentru că statele membre să testează să nu testeze același lucru pe aceleași autoturisme, pentru că n-ar fi logic. E vorba și de un uh, nivel minim de verificare. Să verifice tipuri de autovehicule, nu neapărat modele anume. Acceptăm în discuții că și Comisia are un rol aici, suplementând ceea ce fac statele membre. Această combinație ne asigură că Comisia poate interveni când identifică lipsuri sau când consideră necesar să desfășoare teste suplimentare. Acest element cred că e important în răspunsul la criza Volkswagen. Ca pachet, cred că avem un lucru, un, un document care va fi eficace. Îmi pune o sarcină minimă la nivel european statelor membre și sarcina va fi distribuită între statele membre. Supravegherea pieței e doar un element. Pe de altă parte, trebuie să vorbim și de procesul de omologare înainte ca mașinile să ajungă pe piață și aici cred că avem o bază pentru un acord. Lumea pare de acord uh, cu privire la cum e creat acest uh, sistem. Trebuie să avem un schimb de păreri coerent și atunci Comisia va avea informațiile de care are nevoie pentru un nivel uh, corespunzător. S-a propus și un sistem de revizuire cu evaluatori independenți și această, acest element e binevenit. Alte domenii unde vom căuta un compromis sunt clauzele de garantare. Mulțumesc Comisiei pentru rolul lor aici și progresăm și pe sistemul de sancțiuni, de penalizări. Ce trebuie să fim uh, precauți ca să nu avem uh, suprapunere între sistemul european și cel național, cele naționale. Trebuie să fie posibil să se impună sancțiuni și de la nivel european și nu e bine ca sistemele naționale să stea în calea uh, acestor proiecte. Consumatorii nu înțeleg de ce Volkswagen plătește amenzi în Statele Unite, dar nu în Europa. Deci, nivelul național nu se poate um, opune amenzilor la nivel european. Eu sunt sigur că vom reuși să găsim un sistem și vom ajunge la un uh, acord pe care marea majoritatea grupurilor vor putea uh, accepta. Deci o îmbunătățire a sistemului la actual, nu păstrarea situației. Și sunt optimist, avem o bună cooperare cu raportorii din umbră și cu ceilalți și în scurt timp vom ajunge la un bun sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă avertizez că în acea joi, pe 9 ați spus, avem multe lucruri foarte interesante pe ordinea de zi și alte rapoarte. Deci, uh, e bine să deblocați cât mai multe amendamente sau să faceți amendamente de compromis ca să ne punem de acord înainte de vot. Ar fi foarte util. Iar unele din acele întâlniri vor trebui să aibă loc după amiază. Ivan Stefanic, mulțumesc. În primul rând, apreciez abordarea raportorului care încearcă să facă tot ce poate pentru a ține cont de toate propunerile de compromis și confirm că multe lucruri ar trebui soluționate. Sunt deci multe eforturi pe care PP-ul le susține Obiectivul nostru este să îmbunătățim uh, situația, să avem reguli unice în piața europeană și în același timp să avem un sistem funcțional care să funcționeze în statele membre pentru că, așa cum știm, sistemul actual n-a funcționat. Cetățenii noștri așteaptă schimbări reale, vom implementa emisii reale sau verificarea lor și vom împuternici Comisia să facă auditări comune dacă există suspiciuni sau, uh, da, de fapt, dacă există informații concrete, dovezi, probe care să indice încălcarea regulilor. E un dosar care a fost amânat de două ori deja, deci eu sper că pe 9 februarie îl vom și vota. Obiectivul nostru e să nu-l mai amânăm, dori să vedem rezultatul, să vedem uh, obiectivul final pe care să-l obținem printr-un efort comun. Deci nu mai susținem nicio altă amânare a votului. Suntem însă deschiși față de orice propuneri de compromis și așteptăm un vot de succes pe 9 eu cred că vom obține acest lucru, suntem pe calea cea bună. Pot confirma declarația reporterilor că, raportorilor, scuze, că suntem foarte aproape pe majoritatea punctelor și încă o dată suntem gata să contribuim constructiv. Rezultatul final este foarte important și sperăm să-l obținem în scurt timp. Mulțumesc! Mulțumesc, Crista Schaldemöser. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnului Dalton. care conduce niște negocieri constructive, dar dificile, recunosc. Și probabil eu sunt partea dificilă în aceste negocieri. E drept că trebuie să schimbăm sistemul. A eșuat complet și cei care au urmărit cazul văd foarte clar că problema e că statele membre nu au supravegheat piața așa cum ar fi trebuit. Și acum încercăm să găsim soluții bune și să vedem cum putem crea un sistem unde să ne asigurăm că statele membre chiar supraveghează piața și că cineva controlează ce fac acestea. Sigur că grupul S&D ar uh, dori o agenție, însă pentru asta nu există o majoritate. Și acum încercăm să ducem compromisurile într-o direcție în care să avem o supraveghere mai mare și mai bună. Să ne asigurăm că Comisia poate controla statele membre și se poate asigura că acestea fac ce trebuie să facă, dar asta nu într-un mod birocratic, ci eficient. Asta nu, nu ne iese, asta aici avem probleme în a găsi căi în acest sens. Dar nu am ajuns încă la final, sunt de acord cu amânarea votului acum și nu am obiecții, putem vota pe 9 februarie, vreau doar să spun că Consiliul nu se așteaptă să-și adopte poziția înainte de mai. Nu zic să amânăm mai mult de 9 februarie, spun doar că Consiliul nu e gata și va mai dura până va fi gata, deci pentru mine e mai important să facem cum trebuie și nu să facem repede. Dar sunt implicată în continuare și în continuare sper că vom putea găsi soluții. Să cred că trebuie să fim conștienți că, în primul rând, statele membre au eșuat iar noul sistem trebuie să ne dea o garanție că statele membre nu vor mai putea eșua și în viitor. Sper că vom reuși și mulțumesc lui Dan pentru eforturile sale, pentru încercarea de a găsi puncte comune și îmi cer scuze pentru că am fost atât de dificilă. Having one's view is not being difficult. It's important, that's what that was what we do. The next speaker... Dita Șarensova. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru efortul de a găsi un temei solid pentru compromisuri în acest dosar destul de tehnic. Este absolut evident că această sacină nu este una ușoară și că mai sunt multe de făcut. Acestea fiind spuse, um, cred că spiritul de compromis și bunăvoința tuturor grupurilor uh, implicate ne va ajuta să găsim uh, un text cu care să putem uh, lucra și care cu siguranță va atinge așteptările noastre inițiale. Acestea fiind spuse, nu am reușit să facem progrese majore în ceea ce privește chestiunile cheie din întreaga propunere, și anume guvernanța Uniunii Europene în ceea ce privește omologarea de tip și activitățile de supraveghere a pieței. În ceea ce privește grupul nostru, aș dori să subliniez că aș susține ca noi competențe să fie date comisiei, competențe legate de uh, o testare independentă a vehiculelor, însă am preferat mai degrabă o abordare în doi pași. Mai întâi, comisia are dreptul de a obliga statele membre să facă un test dacă consideră că acest lucru este necesar și abia atunci, dacă comisia are motive să creadă că ceva nu este în regulă, Comisia poate să uh, facă teste uh, ea însăși. Actualul compromis, așa cum arată el acum, după părerea noastră, este bine echilibrat, pentru că păstrează posibilitatea ca Comisia să verifice ea însăși anumite vehicule, însă păstrează anumite elemente din abordarea noastră în doi pași. De asemenea, am făcut progrese bune în ceea ce privește articolul 10, formul pentru schimb de informații, uh, care va fi consolidat și pe mai departe. Ne-am dorit să vedem că se oferă noi competențe legate de coordonare și planificare uh, pentru revizuire între egal între statele membre, că se uh, pune la punct o bază de date online care să faciliteze schimbul de informații și care să oferă publicului informațiile relevante. De asemenea, se poate oferi ocazia de a raporta anumite cazuri care au implicat consumatori. De asemenea, se face o propunere de a împărți competențele în grupuri. Trebuie să existe un forum pentru punere în aplicare care să se specializeze în uh, chestiuni care țin de omologare de tip, uh, iar uh, în ce privește supravegherea de piață, există noi competențe. Deci salutăm abordarea raportorului din această perspectivă. Cred că este crucial să găsim teren de acțiune comun în legătură cu aceste chestiuni pentru a putea apoi să ne ocupăm și de alte chestiuni conexe, de exemplu finanțarea sistemului și așa mai departe. O supraveghere de piață reală și funcțională trebuie să fie pusă la punct, după părerea noastră, pentru ca cetățenii europeni să aibă anumite garanții că uh, mașinile lor sunt sigure și ecologice și pentru ca consumatorii să poată să-și uh, reconstruiască încrederea în sectorul uh, automobilistic. Aceasta este ideea noastră și credem noi că aceasta este strategia de urmat pe durata acestui proces. Din partea ALDE putem spune că așteptăm o cooperare strânsă cu raportorul, dar și cu ceilalți raportori din umbră și sperăm că vom putea vota așa cum s-a planificat peste două săptămâni. Mulțumesc! Denis Tiu. Mulțumesc, uh, Vicky. Aș dori să mulțumesc uh, și raportorului uh, pentru uh, Um, încercarea de a ne alinia tuturor opiniilor, cu, opiniile. Cu siguranță este o misiune dificilă. Cred uh, însă că abordarea raportorului în general este una promițătoare. Aș dori să răspund uh, la ceea ce a spus uh, SND, adică Cristel Schaldemose. Cred că este foarte adevărat că există un număr de state membre Uh, sau poate majoritatea statelor membre care ezită să ia măsuri uh, uh, în propriile state. Am avut mai multe audieri la Comisia EMIS, audieri de foști comisari și putem spune în siguranță că și în cazul Comisiei am observat că există un asemenea tipar, adică există un mare impact al industriei uh, automobilistice asupra uh, lipsei de reacție de la nivel uh, european. Totul pleacă de aici. Pentru grupul nostru nu este evident uh, că retragem anumite competențe din partea statelor membre și că le oferim Comisiei Europene. Ar fi prea simplu. Ne lipsește pur și simplu încrederea în obiectivitatea unei agenții sau a Comisiei. Vă pot uh, spune foarte multe despre aceste agenții și din partea Comisiei uh, pentru control bugetar. Există conflicte de interese pe care le-am putut observa la nivelul agențiilor. Până la urmă, totul ține de o anumită voință politică pentru a ieși din acest uh, impas. Asta înseamnă așadar că, în general, uh, abordarea în doi pași, uh, la care s-a referit și ALDE, este una care poate fi pusă mai ușor în practică. Avem nevoie de anumite asigurări pentru obiectivitate, însă până la urmă abordarea în doi pași este cea pe care o sprijinim. Apoi mai există un aspect la care nu s-a referit încă nimeni, care însă mi se pare nou foarte important, și anume faptul că tot sistemul, atunci când vine vorba de serviciile de uh, testare, uh, prin faptul că am creat o anumită piață pentru astfel de servicii de testare, uh, presupune că um, se poate uh, selecta uh, autoritatea care testează. Uh, Bineînțeles, sunt niște uh, taxe implicate, însă eu aș vrea să mai subliniez și că în această săptămână a existat uh, un raport al Curții de Conturi din Olanda care a arătat că uh, în general există o problemă cu piața de servicii de testare. Testarea nu asigură neapărat o corectitudine a pieței. Prin urmare, trebuie să purtăm o discuție legată de modul în care serviciile de testare funcționează în uh, general, pentru ca consumatorul să poată să se bazeze pe uh, faptul că uh, produsele sunt conform standardelor, nu doar în ceea ce privește produsele de pe piața automobilelor. Cred că uh, am mai putea cândva discuta această problemă, însă susținem abordarea generală a raportului și urăm succes pentru a-și atinge uh, termenele stabilite prin calendar. Mulțumesc! Mulțumim, Denis, uh, foarte clar. Pascal Dură. Mulțumesc, Vicky. Ca și ceilalți colegi, aș dori și eu să mulțumesc, să mulțumesc lui Daniel pentru uh, munca sa. Într-adevăr, munca sa nu a fost uh, ușoară. Uh, Cristel ar trebui să primească medalia pentru opoziție la propunerea făcută. Noi însă am încercat să prețuim poziția pe care o avem, care nu era aceeași cu a raportorului de la bun început. Noi însă am făcut uh, cu toții eforturi pentru a ne apropia uh, opiniile de cele ale raportului. Uh, vom, nu voi reveni la tot ce s-a spus până acum, pentru că, în general, împărtășim opiniile. În ceea ce privește cele spuse de Dita, nu cred că acest dosar este neapărat unul foarte tehnic. Sigur, pune probleme tehnice, dar dosarul este eminamente politic, pentru că pune problema unor conflicte de interese și a unor legături care pot să existe între protecția consumatorilor și apărarea anumitor interese industriale. Apărarea acestor interese industriale, uh, din păcate, uh, uh, cum spunea și Denis, se, se petrece. Și asta din cauza faptului că statele au eșuat, ori acest lucru a fost demonstrat și de raportul Comisiei EMIS. Sunt, practic, niște date uh, concrete pe care le avem la dispoziție. Înțelegem că există, uh, pe de o parte, problema industriei și, pe de altă parte, problema emisiilor și a testelor. Dita, știu că putem viza ca pe termen lung uh, toate vehiculele să fie ecologice, dar deocamdată nu putem visa la asta. Uh, Trebuie așadar prin acest raport să încercăm să compensăm puțin lucrurile, să încercăm să ne asigurăm că ceea ce a eșuat va merge bine pe viitor. Eu întotdeauna am fost îngrijorat și rămân îngrijorat uh, de faptul că pe 28 februarie uh, vom primi concluziile raportului emis, care este direct legat de acest uh, dosar. Nu putem să evităm să vorbim despre trecut când încercăm să construim prezentul și viitorul. Așadar, pe 28 februarie vom primi raportul emis. Acest raport va fi extrem de critic uh, uh, cu privire la uh, modul în care au funcționat lucrurile în trecut. Acesta este primul aspect. Cel de-al doilea. În interesul uh, acestei comisii uh, care uh, se ocupă mai ales de protecția consumatorilor, Trebuie spus că în acest uh, uh, raport, uh, în munca noastră, avem două avize. Unul al Comisiei Envi, celălalt al Comisiei Tran. Cele două, cum spunea și Cristel și cum spun și eu, vorbesc despre o autoritate sau agenție europeană independentă care să poată să supravegheze piața. Cristel a spus și ea că noi nu avem majoritate în această comisie, însă se pare că în alte comisii există o majoritate pentru această soluție soluție. Așadar, soluția europeană uh, se uh, va dovedi a fi uh, susținută de majoritatea grupurilor. Însă, Daniel, spun și repet, de fapt, acest lucru, mi se pare destul de incredibil că comisia care se ocupă de apărarea uh, consumatorilor să, dea paș, uh, să facă pași înapoi în acest parlament, în fața altor comisii, într-un subiect atât de important uh, care atinge sute de mii de europeni. Eu voi continua, ca toată lumea și cum spunea și Cristel, să insist. Nici pentru noi lucrurile nu sunt ușoare și noi în cadrul grupului nostru avem probleme pentru că am dorit să ajungem la niște compromisuri. Însă, știu, Europa poate să acționeze într-o manieră eficientă în legătură cu acest uh, dosar. Trebuie să avem până la urmă un compromis în acest dosar, însă mi-aș dori să existe și o expertiză independentă care să poată să funcționeze chiar și în cazul uh, în care uh, nu știm să există vreo dificultate, pentru că până la urmă vom fi supuși situației în care va trebui să demonstrăm că există o dificultate într-un anume stat național. Eu mi-aș dori ca Europa sau anumiți experți uh, independenți să poată să controleze piața într-o manieră autonomă și eficace. Acestea fiind spuse și închei aici, uh, vreau să mulțumesc uh, lui Daniel pentru uh, munca sa și tuturor celorlalți care au lucrat la acest dosar. Până la urmă putem să fim mândri de un raport al comisiei noastre, iar pe măsură ce vom îndrepta spre plenară, e clar că vom aduce cu noi și niște soluții pentru viitor. Mulțumesc! Marco Zulă Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și uh, raportorului. Problema controlelor și uh, monitorizării este o chestiune interesantă pentru foarte mulți oameni, mai ales pentru cetățeni, pentru că ei vor să se asigure că mașinile lor poluează cât se poate de puțin. De asemenea, există anumite preocupări și pentru fiecare dintre grupurile politice, pentru că există acum o discuție politică și diverse poziții la masa discuțiilor. Am spus de mai multe ori că uh, ne uh, dorim să obținem uh, un text um, cu compromisuri solide care să reprezinte interesul consumatorilor. Știu că există anumite slăbiciuni în cadrul sistemului, însă cred că există aici niște linii roșii pentru consumatori, pentru cetățeni, pe care noi nu le putem încălca este vorba de faptul că um, um, modul în care reglementează Comisia piața este influențat de anumite interese politice. Există un conflict de interese și nu putem pretinde că nu-l vedem. De exemplu, în Italia există anumite uh, conflicte de interese în ceea ce privește compania Chrysler și uh, guvernul uh, italian. Sunt fapte cunoscute uh, ministrul transporturilor uh, um, deține, practic, competențele absolute de control, prin urmare, anumite detalii ale controlului scapă consumatorilor. Ar trebui ca toate aceste teste să fie foarte transparente pentru consumatori. E clar că orice test poate fi ajustat pentru a satisface parametrii care trebuie atinși sau pentru a satisface dorințele unui producător de pe piață. Asta știu că se întâmplă și în cazul altor guverne. Probabil că sunt niște probleme care uh, există de mult între uh, state și producători precum Fiat sau uh, Renault și alții. Uh, monitorizarea uh, vehiculelor până la urmă rămâne uh, la latitudinea uh, autorităților guvernamentale. Deci trebuie să ne asigurăm că putem să scăpăm de un astfel de sistem pentru a ne putea asigura apoi că o parte terță, independentă, poate să verifice la rândul său vehiculele care ajung pe piață. De asemenea, uh, poate ar trebui aplicate și niște sancțiuni adecvate uh, care ar putea fi necesare pentru a reduce cât se poate de mult uh, relațiile nepotrivite între autoritățile de omologare de tip și statele membre. Maria Grapini. Să te felicit pentru realegere și vreau să vorbesc din perspectiva raportorului alternativ de la Comisia TRAN. Noi am avut acolo raportor pe Karima Deli, care spun eu, a gestionat foarte bine și a negociat foarte bine compromisurile. Am avut o foarte bună colaborare cu ALDE și cu PPE și au rezultat uh, la TRAN uh, Uh, câteva lucruri extrem de importante care eu cred că ar trebui să le luați uh, pentru că noi am avut doar opinie și uh, comisia de fond este imco și felicit și pe dalton și pe cristel și pe toți raportorii din umbră pentru munca depusă aici la imco dar cred că sunt foarte interesante opiniile de la tran și um, o să mă refer la ele. în primul rând și la noi s a discutat foarte mult și practic cum îmbunătățim omologarea pentru că de aici am pornit cum îmbunătățim omologarea fără să uh, birocratizăm fără să introducem costuri suplimentare industriei pentru că nu vrem nici să blocăm industria aici cineva spunea că este un raport politic da dar noi avem responsabilitatea totuși să fim raționali și să facem acest echilibru între uh, uh, reglementare și posibilitatea de mișcare în piață a lor. Nu cred că trebuie să avem instituții peste instituții. Eu cred că trebuie să uh, introducem uh, și așa, am și, așa au și fost amendamentele la TRAN, exigențe în ceea ce privește uh, omologarea, după ce se omologează, după ce criterii, după ce indicatori și toate uh, autoritățile de omologare din cele 28 de state să aibă aceleași Uh, criterii de omologare și exigență și foarte important cine supraveghează și controlează și așa cum spunea și dita s a propus și a rezultat din comisia noastră acești doi pași uh, uh, nu putem din primul pas să facem ceva cei doi pași sunt absolut necesari și opinia noastră la tran a fost să delegăm comisiei prin centrul de cercetare competențe noi pentru supraveghere și control și și uh, în pasul doi sigur să vedem cum putem să avem la nivel european dar o autoritate încă o dată de supraveghere și nu de omologare omologarea rămânând de competență uh, națională. și uh, foarte foarte important sigur trebuie să privim raportul din perspectiva protecției consumatorului mă refer aici la emisii dar și siguranța până la urmă în trafic a vehiculelor. eu cred că a rezultat de la tran suficiente puncte de vedere ca opinie care pot fi luate aici în calcul iar din numeroasele amendamente de aici se poate, se poate ajunge la un compromis ca să avem, să avem un raport care să aibă și efecte practice pentru că nu facem un, un nou document din care să nu rezulte nici nicio uh, problemă. personal uh, nu am fost de acord să mergem uh, înainte cu raportul fără să avem rezultatul comisiei emis pentru că mi se pare că e un nonsens să reglementăm și ulterior să aflăm ce face o comisie de anchetă dar lucrurile au mers așa cum au mers și sper să iasă un raport bun ținându se cont și de munca de la tran care vă spun sincer a fost raportul la care s a lucrat cel mai mult am avut cele mai multe întâlniri cu raportorul și raportorii din umbră foarte multe dispute dar în final uh, karima delli a reușit să armonizeze compromisurile și de exemplu forumul pentru schimb de informații propunere de la ppe a fost agreată de toată lumea este foarte bine să existe acest forum și acest schimb de informații dar important este să fie o supraveghere practică în piață că degeaba le facem pe hârtie dacă în Uh, teren nu se întâmplă acest lucru și cum spunea și pascal foarte multă uh, exigență la uh, aplicarea sancțiunilor <laughs> pentru că dacă știe că sancțiunea e mai mică decât ar putea să greșească din nou greșește și plătește sancțiunea și merge mai departe. mulțumesc. Thank you, Maria. Just a piece of information for... Mulțumesc, Maria. Am o informație pentru colegii polonezi. Interpretarea poloneză a trecut pe canalul 17 din cauza unor motive tehnice. Urmează pe lista noastră Andreas Schwab. Andreas, ai cuvântul. Thank you so much, Dita, and congratulations to... Mulțumesc, Dita. Felicitări uh, colegilor care au fost uh, realeși uh, în biroul Comisiei. Dați-mi voie să fac și eu câteva observații cu privire la acest raport al colegului Dalton. Mulțumesc colegilor că dezbaterea rămâne pe fapte și faptele sunt uh, dificile de multe ori. Eu nu cred că putem vorbi de un Volkswagen Gate, ci că în sectorul uh, construcției de autoturisme există și la Volkswagen ingineri care nu au respectat legislația și care ar trebui trași la răspundere. Dar, după părerea mea, asta nu afectează întreaga branșă și nici neapărat uh, motorile diesel. E o problemă a unor oameni pe care ar trebui să-i tratăm corect, dar după uh, rigorile legii. De aceea aș fi precaut să spunem statele membre au eșuat sau UE a eșuat. Da, așa e într-un sistem unde participă mai mulți oameni, uh, există astfel de riscuri. Pentru asta avem uh, aceste măsuri necesare. Deci să nu exagerăm și să vedem ce am putea face mai bine, ce am fi putut face mai bine în UE, cum am putea regândi structurile și cum am aplicat aceste structuri la cazul de față. Iar uh, la un moment dat s-a știut că există astfel de defeat devices, aceste dispozitive de invalidare, dar nu am putut să aducem la oaltă autoritățile ca să luăm măsuri comune și există producători care sunt sub suspiciune în diferite state membre. Și asta trebuie să soluționăm, cred eu. Și așa trebuie să progresăm și cu ceea ce cere Daniel Dalton. Și nu să nu se creadă că asta se poate soluționa doar prin crearea unei agenții. O agenție aduce cu sine și probleme proprii și să nu uităm că în momentul de față avem și o problemă cu majoritatea în Consiliu. De aceea vă rog, deși înțeleg că verzii și alții vor să ducă asta mai departe, noi trebuie să recunoaștem că pasul mai mic e cel pe care îl putem întreprinde. Și dacă facem, încercăm să facem pasul mai mare, s-ar putea să nu aducem niciun avantaj pentru nimeni. Și dori să mai spun aici că am mai văzut în acest dosar că colegul Dalton din uh, Regatul Unit are aceleași probleme în Regatul Unit cu uh, industria auto, ca și noi în Europa și-a susținut aceleași uh, propuneri, avem aceleași interese, elemente pozitive, cred eu, dacă le punem uh, în revistă așa. Există și în Regatul Unit producători mici, producători mai mari, dealeri și așa mai departe. Toți își doresc un tratament egal și cel mai bine ar fi să ne orientăm pe fapte concrete și să găsim soluții uh, realizabile și nu să încercăm să obținem ceva ce nu se bucură de o majoritate. Deci cred că pentru raportul, uh, pentru votul din 9 martie să ținem cont de interesul industriei și al consumatorilor, să ajungem la un compromis util. Mulțumesc. There being no other speakers, I'm going to hand it back. Având în vedere că nu mai sunt alți uh, vorbitor, îi voi da din nou cuvântul lui Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au venit cu comentarii. Cred că această conversație ne arată faptul că, într-adevăr, am avut uh, o colaborare foarte constructivă la întâlniri și am colaborat bine cu raportorii alternativi. Bineînțeles, este și o, un aspect tehnic, sunt multe aspecte tehnice, de fapt, nu, vă mai concentra, nu mă voi concentra foarte tare pe ele, dar aș dori să vorbesc un pic despre agenție. Agenția este o provocare unele grupuri uh, favorizează ideea unei agenții, iar altele se opun foarte tare. Dar, la urma urmei, fie avem agenție, fie nu avem agenție. Este dificil să ajungem la un compromis în care avem o jumătate de agenție. Nu se poate așa ceva. Deci, înțelegeți care sunt provocările. Apoi, în ceea ce privește comentariile de la Tran, eu cred că am preluat în compromisurile actuale foarte multe dintre uh, chestiunile de la TRAN. Însă atitudinea de la TRAN ne sugerează că pe viitor, eu sper că și celelalte comisii vor ține seama de amendamentele pe care le transmitem noi de la IMCO către ei. Dar nu sunt sigur că avizurile noastre sunt tratate la fel la celelalte comisii. Noi încercăm să fim constructivi aici, să avem atitudine constructivă cu cei de la TRAN. În general, am auzit că sunt destul de multe um, divergențe, dar nu sunt chiar atât de mari. Și am încredere că vom reuși să re- rezolvăm. Pentru mine este important să avem un vot care ne conferă o poziție solidă de la IMCO, în așa fel încât uh, să fie și vasta majoritatea membrilor. Dacă mergem la o negociere cu Consiliul, cu un vot uh, divizat, atunci ar fi probleme. Tocmai de aceea amânăm puțin uh, procedura, să vedem dacă putem ajunge la o poziție solidă pentru IMCO pe care să o aprobe vastă majoritate a uh, colegilor. În ceea ce privește calendarul, am un mic avertisment. Nu trebuie să uităm că trebuie să trecem și prin plenară mai întâi, înainte de negocieri. Dacă votăm în februarie, atunci rămânem în calendar, chiar dacă Consiliul va veni cu poziția sa în mai, pentru că va mai dura o lună aproximativ să trecem la plenară. Dar voi întreba astăzi să vedem ce idei are președinția malteză, pentru că am auzit câteva idei uh, diferite, nu știu exact, nu este clar. Dar în orice caz să nu uităm că trebuie să trecem și prin plenară. În rest, aștept întâlnirea de după masă și să sperăm că vom putea să ne apropiem de un acord final. Mulțumesc foarte mult. Este îmbucurător să auzim că ne apropiem de o poziție uh, pe care putem cădea cu toții de acord. Denis de Jong a spus-o foarte clar. Cetățenii nu înțeleg de ce în Europa durează atât de mult să luăm măsuri care au fost luate deja în alte țări. Este cel mai important obiect pe care îl cumpără oamenii după o casă și, de fapt, unii oameni vor cumpăra în toată viața lor doar o mașină, cel mai important obiect, nu-i așa? Și de aceea este important să le mulțumesc tuturor celor care au uh, lucrat cu multă sârguință în acest dosar și este important pentru comisia noastră să arătăm că noi luăm aceste măsuri în numele consumatorilor din întreaga Europa și de asemenea în uh, apărarea și a industriei auto, pentru că acolo sunt foarte mulți angajați și aș dori ca președinția malteză, am subliniat acest lucru colegilor din președinția malteză, să transforme chestiunea aceasta într-o prioritate majoră. Mulțumesc foarte mult secretariatului care lucrează din greu pe această temă, îi mulțumesc și raportorului și echipei sale. Vă mulțumesc! Următorul punct pe ordinea de zi este raportul anual referitor la guvernanță pieței unice în cadrul semestrului european din 2017. Raportor este domnul Antonio López Isturis White. Antonio, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să vă felicit personal pentru faptul că ați fost realeasă președinta comisiei noastre. În întâlnirea de pe 5 decembrie anul trecut, după cum știți, alături de colegii noștri, am discutat 86 de amendamente care au fost aduse la raportul comisiei noastre din proprie inițiativă cu privire la raportul anual referitor la guvernanța pieței și din cadrul semestrului european din 2017. Am constatat că există anumite puncte de convergență, multe amendamente mergeau cam în aceeași, aveau cam aceeași idee și de aceea am ajuns la câteva amendamente de compromis. Există 9 amendamente de compromis, mai precis, și sper că mâine voi putea să contez pe sprijinul majorității colegilor. În textul final, vom putea consolida pilonul pieței unice și semestrul european, vom insista asupra creșterii economice, însă, după cum i au cerut mai multe grupuri din prima zi, am subliniat și importanța um, aspectului social, tocmai ca să consolidăm pilonul pieței unice. Parlamentul va cere Comisiei ca rapoartele cu privire la uh, progresele statelor membre în ceea ce privește uh, punerea aplicare a recomandărilor specifice pe țară să ne ajute la integrarea piețelor de bunuri și servicii, ca parte a pachetului de studii uh, anuale cu privire la aceste aspecte. Vom cere de asemenea ca și Consiliul să joace un rol important în uh, acest domeniu al recomandărilor specifice pe țară și în procesul de uh, formulare a acelor recomandări specifice. Sper că mâine vom reuși să concretizăm un deziderat uh, de mai multă vreme al comisiei noastre, și anume acela de a consolida piața unică și uh, în cadrul semestrului european. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au colaborat cu mine, mulțumesc raportorilor din umbră, am lucrat foarte mult pe amendamente, pe compromisuri, dar în cele urmă am ajuns să avem aceste nouă amendamente. Vă mulțumesc! Este cineva care o reprezintă pe Kerstin? Catherine Stiller. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, din nefericire, Kerstin Westphal nu este prezentă azi și m-a rugat să dau citire opinii sale. Și spune așa, în primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au semnat amendamentele noastre. După cum știți, scopul nostru este să avem un pilon al pieței unice în semestrul european cu o dimensiune socială foarte clară. Și domnul raportor a spus cât de importantă este această dimensiune. De asemenea, iar mulțumim raportorului dacă ar putea să introducă ideile și ideile noastre în compromisuri. Obiectivul ar trebui să fie crearea de condiții pentru o creștere economică mai bună, locuri de muncă mai multe și mai bune și creșterea standardului de viață în Uniunea Europeană. Doamna Stiller continuă și spune că este un raport foarte bun, în sensul că creșterea economică trebuie să fie și în beneficiul acelor părți eh, din societate mai defavorizate. Pentru că altfel este amenințată sustenabilitatea pieței unice. De asemenea, spune că salută eforturile pentru recuperarea economică inclusivă care ține seama de aspectul social din piața unică. Și studiile de creștere pe 2017 ne arată cât de important este să investim în tinerii și în cei care caută locuri de muncă, garantând în același timp egalitatea și corectitudinea. Și, doamna Ștelor, închei mulțumindu-i raportorul, raportorului. Mulțumesc, urmează Edvard Cesac de la ECRM. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru eforturile sale. Acest raport aș dori să le mulțumesc și raportorilor din umbră, care au fost foarte activi pe acest raport destul de scurt. Rezultatul este că avem 9 amendamente de compromis. Ele vizează majoritatea amendamentelor care au fost uh, depuse, inclusiv câteva dintre amendamentele mele. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Sunt de acord că trebuie să folosim semestrul european într-o manieră mai uh, eficientă ca să monitorizăm piața unică. Însă, ținând seama de istoricul pieței unice, sunt câteva aspecte pe care nu trebuie să le uităm. Există aspecte de monitorizare pe care semestrul european ar trebui doar să le completeze, nu ar trebui să le înlocuiască. Deci semestrul european nu ar trebui să devină cel mai important mecanism de monitorizare, monitorizare în anumite domenii. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul și vă mulțumesc pentru cooperare. Urmează Filis Iusmenova de la ALDE. Mulțumesc foarte mult și felicitări pentru faptul că ați fost realeasă. Aș dori să îi mulțumesc domnului Lopez Isturiz pentru raportul său și pentru faptul că este dispus să coopereze într-o manieră constructivă pe domeniile care ne interesează pe noi. Cred că amendamentele pe care le-am propus au fost încorporate adecvat în amendamentele de compromis. Aș dori să spun că acest raport este încă un apel la ideea de a crea un veritabil pilon al pieței unice europene în semestrul european printr-un sistem de monitorizare regulată, prin identificarea barierelor specifice pentru fiecare țară și uh, pentru evaluarea integrării. Amendamentul compromis numărul 2 se concentrează pe importanța utilizării depline a potențialului pieței unice. De asemenea, el sublinează nevoia de eforturi adiționale în așa fel încât să completăm pe deplin piața unică europeană. De asemenea, există câteva semnale pentru statele membre. Este vorba de simplificarea legislației naționale, în așa fel încât aceasta să fie mai ușor de înțeles, atât pentru consumator cât și pentru întreprinderi. De asemenea, este important să ținem seama de uh, viitoarele probleme cu care se va confrunta piața unică europeană. Sper că la votul de mâine majoritatea colegilor vor vota pentru acest raport. Noi vom lucra împreună pentru Europa mai corectă și uh, o piață unică mai puternică. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul de la GUE, VERS, FDD sau ENF? Se pare că nu. Mulțumesc. Doresc alți colegi să ia cuvântul pe acest punct? Antonio, aș dori să spun că, în opinia mea, mă bucură să văd sinteza, sinteza, uh, sintagma highlighting the single market pillar, deci sublinierea pilonului pieței unice. Este o formulare pe care am cerut-o de multă vreme și sunt sigur că alături de tine vom reuși să obținem chestiunea aceasta în raport. Și nu, nu, nu numai în raport, chiar vom realiza uh, concret uh, acest deziderat. Unele dintre mecanismele de aplicare, de punere în aplicare a legii, mai ales în domeniul serviciilor, sunt uh, cam dezamăgitoare. E important să ne ținem pe poziție în ceea ce privește aceste mecanisme de punere în aplicare a legii și sper că acest pilon va fi o metodă de a face acest lucru. Acum îți dau din nou cuvântul. Vă mulțumesc, Dorem doar să vă mulțumesc pentru uh, comentarii, mai ales lui Filis Hiusmenova. Mulțumesc uh, tuturor și sper că mă veți sprijini în vot mâine. Mulțumesc, deci vom vota mâine. Știu că membrii comisiei îi vor ura felicitări, îi, îi vor ura însăntoșire grabnicului Kerstin Westphal, care nu se simte bine și este și urmează un tratament. Bun, deci avem un vot mâine pe această chestiune. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul cu privire la accesibilitate, ehm, cerințele accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Raportorul este domnul Morten Lekegaard. Examinarea proiectului de raport. Avem 163 de amendamente. Morten are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări pentru faptul că aveți echipă atât de puternică. Am uh, experiență cu dominarea uh, feminină la Comisia Cult și sunt complet uh, uh convins că ne vom descurca bine. Voi continua limba daneză, deoarece doresc să Uh, fiu uh, în uh, largul meu cu această prezentare. Udgangspunktet øh, for den her opgave er, synes jeg selv, øh, lidt usædvanligt. Vi skal her i parlamentet trebuie să ajutăm Parlamentul, asigurându-ne, Uh, trebuie să ajutăm oamenii asigurând accesibilitatea produselor și serviciilor pe piață. Aici este vorba despre două chestiuni Trebuie să îmbunătățim condițiile pentru persoanele cu dizabilități și trebuie să ne asigurăm că avem o piatră de temelie clară în cooperarea europeană în acest domeniu. Ca raportor aici, spun că trebuie să avem un echilibru mai bun între accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, pe de-o parte, și inovare, pe de altă parte, și uh, reducerea poverilor pentru firme în același timp. Ca să consolidăm piața unică, trebuie să eliminăm anumite bariere și să evităm crearea de noi bariere. În Parlament adoptăm uh, texte legislative care ulterior trebuie reparate și eu încerc să evit acest lucru prin crearea unui text legislativ mai bun și mai clar. Propunerea Comisiei este un punct bun de pornire, însă trebuie să ne asigurăm că este clar totul pentru statele membre și pentru firmele care vor pune în aplicare aceste măsuri. Aș dori să vă explic exact care este contextul anumitor amendamente propuse. Ideea aici este ca statele membre să respecte cerințele Convenției ONU cu privire la criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Însă Comisia dorește să extindă aceste criterii. Cred că este o idee bună, deoarece um, punctul de pornire este Convenția ONU și toată lumea își dă seama de acest lucru. Dacă persoanele cu dizabilități uh, au uh, o situație mai bună, atunci și persoanele la care se gândește comisia să extindă definiția persoanelor în vârstă sau femeile însărcinate o vor duce și ele mai bine. Eu cred că trebuie să respectăm inițiativele care s-au făcut în sectorul transporturilor, de exemplu, în sectorul EVM, AVMS, deci directiva audiovizuală, și în uh, codul, codul european de comunicații electronice. Deci toate aceste sectoare la ora actuală sunt supuse unei revizuiri. Colegii care lucrează pe aceste dosare sunt sigur că vă vor putea sprijini. Și voi vedea ce se întâmplă la comisiile uh, respective cu aceste dosare. Dar pot să îmi prezint și eu punctul de vedere acolo dacă devine necesar. Eu sprijin propunerea comisiei de a utiliza un cadru de reglementare nou și mai bun. Noi nu putem rechema produse decât dacă în supravegherea pieței constatăm că apare un risc de securitate. Eu cred că autoritățile ar trebui să folosească instrumentele la dispoziția lor înainte să recheme un produs. IMM-urile, bineînțeles, sunt uh, elementul de bază al, unei, al pieței unice și trebuie să le apărăm. Și nu cred că trebuie să includem aici uh, firmele foarte mici. Cred că ar fi disproporționat. În același timp, trebuie să ținem seama de IMM-uri, să le reducem povara administrativă în așa fel încât ele să poată produce mai multe bunuri și servicii accesibile. Apoi există și întrebarea cât de detaliată trebuie să fie legislația, cât de detaliată trebuie să fie cerințele pentru aceste bunuri pe care le, bunuri și servicii pe care le furnizează firmele. Cred că aici este nevoie de descrierea funcțională. Deci, trebuie să ne închipuim ce fel de inovări vor uh, veni pe viitor. Trebuie să fie flexibil. Deci eu propun amendamente la anexa 1 în acest sens. Care este situația în SUA și legislația lor cu privire la accesibilitatea. Voi analiza situația și voi vedea dacă pot să mă inspir de acolo. Apoi aș dori să vă prezint și prioritățile mele politice. Oamenii care trăiesc cu dizabilități ar trebui să aibă acces la mai multe bunuri și servicii. Trebuie să existe un echilibru între accesibilitate, și, pe de o parte, și uh, echilibrarea poverii asupra firmelor, pe de altă parte. Inovarea trebuie să fie un element esențial de care să se bucure atât persoane cu dizabilități cât și firmele în acest domeniu. Nu trebuie să fie prevederi prea tehnice și în momentul în care dăm un text legislativ nou, nu trebuie să venim cu un nou strat de legi, un nou uh, nivel de legi, pur și simplu trebuie să ne uh, să îmbunătățim situația. Trebuie să ne asigurăm că se pună în aplicare aceste măsuri în statele membre, în așa fel încât ele chiar să funcționeze și să respectăm uh, um, cerințele ONU și să consolidăm în același timp piața unică. Acum un an, Comisia și-a prezentat un raport și noi trebuie să ne asigurăm că, îl, că vom adopta raportul nostru. Aștept să cooperez cu uh, colegii și aștept cu nerăbdare comentariile pe care le veți avea. Doamnă președinte, felicitări dumneavoastră și echipei, în primul rând, pentru realegere. O, scuz pe colega mea care n-a putut fi aici. E o întâlnire a celor din umbră, a raportorilor din umbră în paralel și m-a rugat să-i prezint eu punctele în primul rând, dorește să-i mulțumesc lui Morton pentru proiect. Raportul a fost uh, considerat pozitiv și se poate lucra în continuare în acest sens. Textul e mai clar, e mult îmbunătățit acum. Doamna Ferhain salută faptul că acum reiese clar că această directivă se aplică doar produselor și serviciilor noi. Multe definiții sunt completate și dânsa mai e de părere că în acest dosar ținem cont, trebuie să ținem cont de nevoile celor cu handicap în sensul Convenției Națiunilor Unite și coerența cu legislația existentă a fost avută în vedere, în special în sectorul transporturilor. O idee importantă pentru că trebuie evitată dubla reglementare. În acest sens, doamna Verheyen dorește să menționeze și serviciile media audiovizuale, însă e de părere că putem găsi o soluție bună specifică sectorului pentru aceste servicii. E important ca libertatea de obstacole să fie promovată în acest sens, pentru că serviciile media audiovizuale sunt foarte speciale și de aceea dânsa propune următoarea abordare – Cerințele trebuie să fie specifice sectorului și reglementate în directiva corespunzătoare. Și în acest sens lucrează împreună cu asociații de media și cu asociații pentru drepturile persoanelor cu handicap. Anumite aspecte trebuie reglementate în actul de accesibilitate ca să urmărim și aici o abordare coerentă și dânsa e gata să discute cu colegii în detaliu aceste elemente și mai vede o evoluție pozitivă. Raportorul include acum în domeniul de aplicare și cărți în format electronic, are obligații pentru IMM-uri și încearcă să găsească reguli echilibrate. Sunt însă și câteva domenii care trebuie analizate mai cu atenție. Articolul 12 modificarea mediului construit și punctul 1 cu abordarea cu privire la standarde. Avem o bună bază în orice caz și doamna Verhaen se bucură de continuarea cooperării. Mulțumesc, Olga Șnelova acum. Mulțumesc. Felicitări și din partea mea. Mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun. Suntem cu toții de acord că a venit momentul potrivit pentru a adopta acest act și pentru a-l transforma în realitate. Acest, uh, la acest document s-a lucrat mult și această propunere analizează ce se poate realiza la nivel european și noi suntem gata să discutăm clarificări pe anumite puncte, domeniul de aplicare, dar nu ar trebui să diluăm propunerea mai mult și cred că am putea include și terminalele de plăți și alte forme de infrastructură utilizate și incluse în domeniul de aplicare. Cât privește definiția, nu sunt sigur că ar trebui îndepărtat designul universal, pentru că și acesta face parte din Convenția Națiunilor Unite. Raportorul dorește să se refere doar la persoane cu dezabilități de sănătate, dar cred că ar trebui să avem o abordare mai largă Ar trebui însă să fie un text uh, mai general, accesibil tuturor, iar uh, legislația de sector care va fi folosită vorbește de persoane care au anumite limitări sau mobilitate redusă. Asta ne-ar da și posibilitatea de a formula anumite cerințe, însă ar trebui să luăm lucrurile pas cu pas, caz cu caz, și să ne gândim la ce urmărește acest text. Să nici nu multiplicăm cerințele în mod nejustificat. Tot în domeniul transportului ar trebui să avem niște cerințe mai detaliate. Poziția raportorului cu privire la IMM-uri este salutată de noi, dar conștientizăm și că propunerea comisiei permite și excepții de la aceste reguli și de aceea nu cred că ar trebui să mai diluăm textul. Principiul mai bun e reglementări. Nu mm, ar trebui să însemne crearea de noi și noi excepții. Și ultima observație pe anexă. Raportorul propune că aceste cerințe să se bazeze pe anumite criterii. Nimeni nu dorește să oprească inovația, dar cred că e în interesul companiilor să aibă certitudine juridică și o abordare comună în definirea acestor criterii. Abordarea universală nu se va potrivi tuturor, trebuie să ținem cont de diversitatea de produse și servicii și cam atât din partea mea în acest moment. Aștept cu interes continuarea cooperării cu raportorul, raportorii din umbră și așa mai departe și sper că vom mai avea ocazia să discutăm aceste aspecte. Mulțumesc. Annalyn Van Boysen. Mulțumesc, Vicky. Felicitări pentru realegere. Sunt sigură că vei face o treabă foarte bună. În ceea ce privește raportul, aș dori să spun următoarele. primul rând, mulțumesc raportorului pentru munca depusă până acum. Când am văzut prima dată propunerea comisiei, am avut niște îngrijorări date fiind anumite dispoziții care ar fi putut aduce obstacole suplimentare pentru mulți. Dar trebuie să ne orientăm pe această libertate de obstacole și nu doar pentru cei care dezvoltă produse și oferă servicii, ci în special pentru consumatori și pentru persoane cu handicap. Când s-a discutat proiectul de raport, am constatat că au existat multe clarificări între timp și salutăm acest lucru pentru că și ele aduc certitudine juridică atât pentru consumatori cât și pentru producători. Mă gândesc aici, de exemplu, la modificarea definiției comerțului electronic și, și la modificarea definiției persoanelor cu handicap funcțional. Mă bucur că raportorul recunoaște acum că IMM-urile de multe ori nu au mijloacele necesare pentru a transpune toate aceste obligații. Și mă bucur că acest lucru este avut în vedere și la considerente și în articole. Libertatea aceasta importante la noile utilaje și un pas bun în uh, direcția potrivită și se arată că raportorul cunoaște situația din domeniul transporturilor. Mă întreb însă dacă aceste... Mă gândesc în propunerea raportorului se mai prevede că furnizorii de servicii de transport să țină cont de toate automatele de bilete care să fie fără de obstacole. Eu cred că e suficient dacă unul este fără. Și tot la transport mă întreb în ce măsură infrastructura se regăsește în raport, pentru că s-ar putea să fie dificil să transpunem lucrurile în practică și dincolo de aceasta aceste probleme sunt tratate în uh, dispoziții corespunzătoare, în texte relevante, acolo când vine vorba de călători cu handicap. Și pentru mai bună legiferare, nu ar trebui să dublăm ceea ce facem și să lăsăm asta și dispozițiilor specifice. <clears throat> și ajung la unul din punctele cele mai importante, după părerea mea. Una din cele mai mari uh, grijele mele. Punctul de plecare al acestei dispoziții, anume că toate produsele trebuie să fie fără de obstacol pentru toți. Eu cred că e bine să există, dar toate produsele pentru toți ar fi, cred, o limitare a libertății companiilor să dezvolte produse pentru grupuri țintă. Acesta ar fi un element. Și un al doilea element, mă tem că printre astfel de dispoziții, prețurile produselor vor crește în mod semnificativ și asta ar trebui evitat. Iar la obligațiile pentru producători, modificările propuse nu țin cont de articolul 7.8 și articolul 8.5 atrag atenția asupra unui text care vorbește de siguranță, de elemente de siguranță și mă tem că măsuri precum retragerea produselor își depășesc obiectivul. Nu întotdeauna e vorba de uh, riscuri de siguranță și ar putea fi dificil pentru anumite state membre. Asta poate efectiv însemna sfârșitul activității unei companii, dacă trebuie să, dacă se referă la toate produsele acesteia. Mai cred că avem un alt, avem nevoie de un alt sistem decât marca CE, ca să arătăm că produsele corespund acestor cerințe, s-ar putea să apară așteptări nejustificate de la consumator, pentru că CE nu are legătură cu siguranța. Și eu mă bucur de continuarea cooperării și cred că avem o foarte bună bază pentru continuarea cooperării. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul din partea GUE, verzilor AFDD? Domnul Soltes, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, și felicitări pentru realegere. Mulțumesc raportorului pentru acest raport detaliat și mă bucur că are o abordare de bun simț și că încearcă să țină cont de toate aspectele importante, încercând și să îmbunătățească accesibilitatea serviciilor și bunurilor. E important să îmbunătățim funcționarea pieței interne. Această directivă ar trebui să înlăture obstacolele care există pe piața unică, dată fiind și legislația diferită de la, de la statelor membre. Se vede de ce este atât de necesară această directivă ca să asigure accesibilitatea în transport în Uniunea Europeană în special. Suntem conștienți de evoluțiile rapide din tehnologie din ziua de azi, îmbunătățirea continuă și asta e foarte bine, dar problema e că de multe ori uităm de vizibilitatea produselor <clears throat> și de utilitatea lor pentru persoane cu handicap care au probleme în a folosi anumite servicii. Cu toate acestea, această directivă nu ar trebui să se limiteze doar la produse complicate, ci și să dea persoanelor cu handicap aceleași uh, ocazii de a le folosi. Mă gândesc și eu la telefoane, la cărți în format electronic și așa mai departe. Uh, tehnologia poate reprezenta un obstacol și de multe ori aceste persoane cu dizabilități sunt dezavantajate. De aceea e important ca această directivă să ceară o abordare cât mai largă și să garanteze un acces cât mai larg. După părerea mea, mai e loc de îmbunătățire. Textul poate fi îmbunătățit și una dintre variante la care m-am referit deja ar fi să includem o serie mai largă de produse și servicii. Sper că această inițiativă va duce la instrument legislativ solid care să îmbunătățească mult viața persoanelor cu dizabilități. Propunerea ar trebui să se refere și la radiouri digitale și alte echipamente electronice care depind de display-uri, de elemente vizuale și care devin tot mai greu accesibile persoanelor cu dificultăți de vedere. Și acum sigur că asta trebuie tratat însă cu atenție. Ideea nu e să îngreunăm viața nimănui, ci să îmbunătățim situația actuală și să avem o societate inclusivă. Sper că se va ține cont și de relația între preț, calitate și uh, valoare contra cost. Mulțumesc și voi propune câteva amendamente. Mulțumesc. Alți vorbitori? Marcus Sula. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, mulțumesc raportorului. Mă bucur că subiectul acesta apare tot mai des. E important ca persoanele cu nevoi speciale sau cu dizabilități să poată achiziționa bunuri și servicii și să nu fie considerați cetățeni inferiori. E vorba de milioane de cetățeni care se confruntă cu astfel de limitări, nu doar pe piața muncii, ci și la servicii de sănătate, de educație. E vorba nu doar de îmbunătățirea vieților, ci mă întreb dacă Mă, vreau să arăt că e evident că dacă ei pot achiziționa astfel de bunuri și le pot folosi, asta e bine și pentru piața unică. Trebuie să susținem această inițiativă, dar atenție, trebuie să nici nu exagerăm și să avem niște dispoziții prea puțin flexibile. Avem nevoie de flexibilitate pentru a ne asigura că și inovația tehnică, care iată e accelerată, este avută în vedere. Să ținem cont și de cerințele IMM-urilor ca să ne asigurăm că asta nu împiedică activitatea IMM-urilor, ca asta, această legislație. Uh, Mă mai întreb dacă putem să prevedem excepții pentru microcompanii care din structură, dată fiind structura lor, nu uh, corespund uh, acestor cerințe. Poate am putea face o autocertificare, asta ar putea fi util uh, de la un caz la altul, dar cu condiția ca aceste controle să fie mai dificile. Până la urmă, nu consumatorul trebuie să plătească și mai am o întrebare despre libertatea aceasta față de obstacole. Um, asta nu poate depinde de mediu. Degeaba aparatul respectiv e, corespunde, dar nu se poate ajunge la el. Uh, multe puncte importante. Eu sunt sigur că vom coopera bine și vom reuși să îmbunătățim și să îmbogățim textul în continuare. Mulțumesc! Doamna Grapini. Mulțumesc, uh, Vicky. Uh, de la bun început uh, spun că acest text privind accesibilitatea, um, accesibilitatea uh, aplicabilă produselor și serviciilor era necesară, e bine motivat în expunerea de motive de ce uh, este motivat și de ce se adresează cu precădere persoanelor cu dizabilități pentru că iată studiile arată că în 2020 vom avea circa 120 de milioane de persoane, 120 de milioane de persoane cu uh, handicap mai mare sau mai mic. Cu toate acestea, aș susține ce spunea raportorul nostru, Olga. Uh, cred că este bine să lărgim uh, adresabilitatea, pentru că, până la urmă, uh, accesibilitatea trebuie, sigur, pentru toată lumea crescută și uh, punând, bineînțeles, în centru persoanele cu handicap. Ieri, într-o dezbatere la intergrupul pentru IMM-uri, uh, pe care l am moderat se vorbea de geoblocare și până la urmă tot de accesibilitate la piață. Uh, trebuie să recunoaștem că responsabilitatea privind accesibilitatea uh, uh, aplicabilă produselor și serviciilor este partajată. Statele membre au o anumită responsabilitate, Uniunea Europeană o anumită responsabilitate. Standardele de produs și multă legislație este la nivel național. IMM-urile au o problemă. Noi trebuie să vedem cum facem uh, ca acest uh, document să crească accesibilitatea, dar fără a crește povara uh, firmelor și mai ales a imm urilor și evident să ne gândim și la protecția consumatorilor. eu totdeauna pun problema lucrurilor practice. am găsit aici în document de exemplu responsabilități pentru producător, responsabilități pentru importator. Bine, dar ă, cine le verifică? Pentru că de multe ori găsim în piața internă produse importate din țări terțe uh, care nu au nicio legătură cu ceea ce facem noi aici din punct de vedere al standardizării al calității al uh, siguranței produsului și așa mai departe. recent la o întrebare a mea doamna comisar jourov a răspuns că trendul din două mii doisprezece până în două mii șaisprezece este același de importuri de produse uh, periculoase în piața internă din țări terțe. deci noi trebuie să corelăm documentele până la urmă și să vedem cum în practică se întâmplă creșterea accesibilității dar fără scăderea protecției consumatorului și fără fără costuri uh, și poveri suplimentare la întreprinderile mici și mijlocii. Cred că mai există loc de îmbunătățire. Eu vreau să felicit raportorii, raportorul și raportorii din umbră, dar uh, cred că mai e loc încă de, de îmbunătățirea propunerii Comisiei și salut propunerea de directivă privind creșterea uh, accesibilității aplicabile produselor și serviciilor. Um, thank you very much. I just wanted to add some... să mai adaug și câteva idei de ale mele. Mhm. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Evident, dorim să schimbăm situația de privește accesibilitatea, dar fiind cineva care a lucrat de-a lungul timpului uh, pe dosare asociate, sunt îngrijorată de utilizarea NLF și marcajul CE, acest uh, proces și discutând asta împreună cu accesibilitatea. Și am văzut în declarația dumneavoastră explicativă că v-ați gândit la asta, însă dacă în calitate de producător trebuie să tregi printr-un proces, să garantezi conformitatea înainte de a pune produsul pe piață. Îți crește mult munca și complexitatea și birocrația înainte de a reuși să pui produsul pe piață. E un lucru pe care îl facem pentru căști de protecție, pentru sisteme de gondolă în stațiunile de schi. Dar asta nu se întâmplă pentru accesibilitate. Și am văzut că multă lume spune că nu dorim sarcini suplimentare pentru companiile mici, dar eu nu vreau sarcini suplimentare nici pentru companiile mari, în special în domeniul tehnic, unde unele inovații unele inovații se dezvoltă în permanență. <clears throat> și dacă trebuie dovedit că acest serviciu e accesibil înainte să-l pui pe piață, se schimbă în mod fundamental natura inovației și aducerea de noi produse pe piață. V-aș încuraja așadar să vă mai uitați o dată la anexe, dumneavoastră toți, în raportul pe care l-am primit eu, nici nu am primit anexele și e ciudat, pentru că acolo sunt detaliile, acolo apare birocrația și eu nu cred că acest proces NLF este procesul corespunzător pe care să-l folosim pentru accesibilitate. E o reacție proprie. Mulțumesc pentru munca depusă, dar cred că dacă spuneți că nu doriți mai multă birocrație și doriți mai multe produse accesibile pe piață, trebuie să înlăturăm acea sarcină de acord că produsul trebuie să fie accesibil, dar trebuie dovedită accesibilitatea înainte de a se pune produsul pe piață. Mulțumesc! și dau cuvântul lui Morton pentru rezumat. Mulțumesc! Mulțumesc pentru observații, pentru cuvintele frumoase. Am senzația că există o, un acord larg. Pe de parte trebuie să îmbunătățim condițiile și să nu sporim sarcina pentru companii, nu, cel puțin nu cu elemente inutile. S-au făcut deja multe lucruri pe piață pentru a îmbunătăți situația, pentru a spori inovația. Plecând de la cele spuse de ședinte, confirmați de fapt ceea ce am spus, și anume că sunt conștient că în special în anexa 1 Problemele sunt în detalii și trebuie să fim 100% siguri de principiul pe care îl folosim atunci când uh, ne uităm la prioritățile noastre. În uh, raportul meu aș dori să ne uităm la aspecte funcționale și nu cerințe tehnice. Și asta susține și concluzia doamnei președinte. Conștientizez așadar aceste aspecte și sunt sigur că vom discuta asta în detaliu. Aș dori să mai spun un lucru despre marca CE. E drept că nu s-au spus multe despre asta în partea introductivă dar mă interesa poziția colegilor. Dorim o marcă CE și atunci ce dorim? Dar n-a făcut încă nimeni o propunere bună despre ce am putea avea. Avem atât de multe mărci CE și diferite etichete cu privire la informarea consumatorilor Iar eu însă încă nu am fost convins că ar fi ceva foarte bun în asta. Nici eu nu cred că marca ce e potrivită aici. Are o altă funcție și ar crea mai multă confuzie dacă am folosit în legătură cu accesibilitatea. Sunt de acord că trebuie să spunem clar că aici e vorba de produse de siguranță dacă vor fi rechemate, ar trebui să fie rechemate pentru lipsa siguranței, dar asta nu acopera accesibilitatea. Deci să nu existe confuzie nici în această parte. Nu pot intra acum în mai multe detalii. Multe observații au fost foarte utile și aștept cu interes să continuăm să conlucrăm. Cred că avem un bun punct de plecare și vom reuși să facem un lucru bun în cele din urmă. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul. Termenul limită e 8 februarie. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în acele zile. Următorul punct, întâlnirea cu președinția Consiliului, doamna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 logistics are always interesting. Um, thank you very much, members and. Stimați colegi, eu urăm bun venit domnului Cristian Cartona, care este ministrul economiei, investiției și uh, micilor întreprinderi uh, în Malta, reprezintă președinția malteză. Dânsul este avocat la origini ceea ce e foarte util pentru noi, căci noi ne ocupăm de legislație. De asemenea, este specialist uh, în legislația care vizează uh, transportul și a fost membru Parlamentului Maltez mai bine de uh, două decade, din 96 până în 2016. Deci aveți foarte multă experiență. A fost membru al uh, Comisiei Malteze de negociere a aderării Maltei uh, la uh, Uniunea Europeană, deci foarte multă experiență. De asemenea, este vicepreședinte al partidului său, Partidul Laburist din Malta. În prioritățile președinției malteze se spune că piața unică este cea mai mare uh, realizare a Uniunii Europene. Prin urmare, munca dumneavoastră se va axa pe acest subiect. Ne bucurăm că ați venit și vă vom da cuvântul pentru a vă exprima, după care vă vom adresa întrebări. Vă mulțumim foarte mult! observație poloneza uh, o găsiți pe can canalul 18, iar malteza pe canalul 17. Nu va exista interpretare în limba poloneză decât uh, pentru câteva minute la început va lipsi, după care o găsiți pe canalul 17, malteza pe canalul 18, Polneța pe canalul 18, Malteza pe canalul 17. Mulțumesc, doamnă președinte. Profit de această ocazie și pentru a vă felicita pentru realegerea în funcția de președinte acestei uh, comisii. Uh, felicit și pe vicepreședinții care au fost realeși. Aș dori să vă mulțumesc că, că m-ați invitat la această ședință de dimineață. Voi începe discursul meu introductiv uh, în limba mea maternă. Doamnă Ford, stimați uh, colegi, în ultimii ani Europa a fost văzută ca un model pentru pace uh, și prosperitate. Această mare realizare a fost uh, practic datorată pionierilor proiectului european de la început. Pentru acest proiect noi trebuie să lucrăm împreună. La cea de-a 60 -a aniversare uh, a Uniunii Europene e rândul Maltei să aibă privilegiu și onoarea de a uh, prezida continentul uh, european. Sunt vremuri în care împreună trebuie să ne asigurăm că putem să protejăm ceea ce s-a obținut până acum în cei 60 de ani și că uh, vom aduce și alte beneficii pentru uh, cetățenii noștri, câtă vreme nu le uităm pe cele obținute deja. Avem, uh, deci, și ocazia să privim uh, înainte. Europa are nevoie de un nou impuls, iar evoluțiile recente din jurul Uniunii Europene ne-au arătat clar nevoia de a aduce Europa mai aproape de cetățeni și de a comunica măsurile importante care se iau uh, și oportunitățile care sunt oferite și să facem asta într-o manieră eficientă, astfel încât uh, să putem să permitem oamenilor să-și atingă visele. Recentele evenimente din uh, ultimul an uh, ne-au demonstrat că nevoia de reformă n-a fost niciodată mai urgentă ca astăzi iar uh, nevoia cetățenilor ca noi să fim mai aproape de ei niciodată nu a reieșit mai clar. Ce s-a întâmplat în ultimul an a zdruncinat uh, Fundația Uniunii Europene, iar Malta este absolut uh, hotărâtă să contribuie pozitiv la proiectul european, să încerce ca pe durata președinției, prin munca din Consiliu și cea în colaborare cu dumneavoastră, Uniunea Europeană să iasă mai puternică ca oricând. Știm că șase luni nu e o perioadă prea lungă de timp, însă suntem ambițioși uh, în ceea ce ne propunem și în dorința noastră de a ne aduce contribuția la progresul uh, proiectului european. Știm care ne sunt uh, limitele, dar de asemenea știm care ne sunt și punctele forte. Noi uh, suntem percepuți uh, ca fiind uh, niște broker onești în uh, Consiliu. Uh, vom uh, lucra în aceeași uh, manieră și cu Parlamentul European, dând dovadă de spirit de cooperare și de uh, onestitate. După cum știți, avem un premier, un vicepremier, un lider al opoziției și un ministru de finanțe care împreună, care cu toții au fost cândva parlamentari înainte să ocupe aceste funcții. Asta înseamnă că înțelegem uh, mai bine care sunt nevoile Parlamentului European, iar dumneavoastră, ca aleși direcție Uh, ai Parlamentului, uh, înțelegem că vreți să lucrați în interesul cetățenilor. Suntem foarte mândri să fim noi la uh, președinția Uniunii Europene acum, iar principalul principiu care ne va orienta președinția va fi acela de a da un impuls proaspăt muncii noastre și de asemenea de a încerca să plasăm oamenii în inima demersurilor noastre, pentru că până la urmă vrem să le aducem beneficii. Avem priorități legate de imigrație, de piața unică, de politica de vecinătate, incluziune socială și afaceri maritime, pentru că considerăm în general că popoarele noastre au uh, îngrijorări legitime în legătură cu aceste subiecte. Nu cred că trebuie să intru în uh, detaliile acestor subiecte, însă permiteți-mi, uh, doamnă președinte, să mă axez pe programul de lucru care vizează și comisia dumneavoastră. Vreau să subliniez că președinția este hotărâtă să asigure continuitate urmând președinției olandeze și slovace pot să spun că piața unică este uh, una dintre prioritățile majore ale uh, președinției malteze în acest punct în care ne aflăm, în care avem nevoie să oferim cetățenilor europeni și afacerilor europene încredere în beneficiile pieței unice. Clar, marea realizare a Uniunii Europene este piața unică, iar cetățenii ne solicită măsuri. Uh, dacă am reușit, împreună, am reușit împreună să exploatăm la maxim piața unică și piața unică digitală, uh, plasând uh, uh, cetățenii în centrul activității noastre, am avea o mare reușită. Vrem să punem accent mai ales pe IMM-uri pentru ca ele să poată să exploateze mai bine piața unică pentru a crește și a inova. De asemenea, trebuie sporit încrederea consumatorilor în piața internă, de asemenea și accesul uh, uh, la uh, piața unică. Stimați uh, colegi, uh, contextul global în care operează piața unică în acest moment s-a schimbat fundamental. Uh, economiile de producție în masă au fost înlocuite de economii bazate pe diferențierea produselor, pe servicii și așa mai departe. Noi ne axăm mult pe deschiderea pieței unice, mai ales în domeniul energiei, în domeniul digital, în domeniul transporturilor. Uh, pentru că trebuie să dăm mai mare uh, uh, atenție obstacolelor care încă mai rămân în calea inovației și a comerțului. E un fapt recunoscut faptul că există încă restricții de acces și că implementarea măsurilor pentru deschiderea pieței sunt absolut esențiale. Funcționarea pieței unice este absolut esențială pentru afacerile care sunt expuse la comerțul internațional, la mișcările internaționale și uh, e clar că deschiderea pieței are un impact asupra investițiilor. Niciodată până acum uh, piața unică uh, nu a beneficiat de atâtea reforme și de acțiuni legislative. Adâncirea pieței unice, mai ales în domeniul serviciilor și în domeniul digital, reprezintă o prioritate de vârf a președinției noastre. Suntem statul uh, membru uh, cel mai mic și de aceea credem că uh, o consolidare a pieței unice și eliminarea barierelor de pe piața unică reprezintă mijloace esențiale pentru a aduce creștere economică. Pentru asta, președinția malteză va încerca să consolideze piața internă în beneficiul afacerilor europene, mai ales al IMM-urilor, cât și al cetățenilor și consumatorilor. Este intenția noastră clară să ne bazăm pe uh, munca și rezultatele uh, uh, omologilor noștri din cadrul trioului și uh, avem intenția să facem progrese în ceea ce privește diversele propuneri legislative uh, care există la acest uh, stadiu al negocierilor și al discuțiilor. În numele Consiliului așteptăm o cooperare strânsă cu Parlamentul în ceea ce privește toate prioritățile și inițiativele pentru a găsi cele mai bune măsuri la momentul potrivit pentru cetățenii și afacerile noastre. La nivelul Consiliului, președinția malteză va continua să monitorizeze punerea în aplicare a strategiei pentru piața unică și a strategiei pentru piața unică digitală, purtând discuții ministeriale în legătură cu acest subiect la, la uh, Consiliul din uh, mai, de pe 17 mai. Aceste discuții vor uh, constitui o bază pentru summitul din iunie, de pe 27 iunie, care va trebui să discute progresele realizate în legătură cu strategia pentru piața unică. În legătură cu diversele dosare legislative, legislative, președinția este gata să facă progrese um, în uh, ce privește mai ales uh, dosarele care vizează strategia um, pentru uh, piața unică și pentru strategia legată de servicii. Vom da prioritate pachetului cu privire la comerțul electronic, mai ales în ceea ce privește chestiune care țin de blocajele uh, uh, geografice nejustificate. Uh, Vrem să mulțumim pentru asta președinției slovace, pentru că a reușit să ajungă la o abordare generală legată de acest dosar. Suntem gata să începem uh, dialogurile tripartite cu Parlamentul pentru a conchide acest dosar cât se poate de curând. Președinția se angajează să facă progrese și în ceea ce privește propunerea legată de regulamentul CPC, adică cooperarea în domeniul protecției consumatorului. Suntem gata să consolidăm piața unică și credem că pentru asta încrederea consumatorilor este esențială. Uh, încrederea consumatorilor nu poate fi câștigată decât printr-o aplicare uh, corectă a măsurilor. Deci suntem gata să consolidăm uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție uh, pentru ca autoritățile um, care reglementează protecția consumatorilor să poată acționa împreună pentru a face față și problemelor de la nivel transfrontalier. Vrem să oferim consumatorilor mai multe opțiuni la prețuri mai bune. E nevoie de o mai bună consolidare pentru ca consumatorii să fie protejați protejați în uh, lumea digitală. De aceea suntem uh, gata să găsim o abordare generală repede în Consiliu pentru a putea iniția dialogurile tripartite cu Parlamentul cât se poate de curând. Vrem să ne asigurăm uh, că uh, clienții care sunt abonați la conținut online uh, portabil pot să acceseze acest conținut când se află temporar într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Aceasta este o altă prioritate a președinției noastre. În acest context suntem conștienți de faptul că putem găsi un compromis echilibrat în viitoarele negocieri cu Parlamentul pentru a finaliza trialogurile. Noi vom face progrese și în ceea ce privește reforma drepturilor de autor. Am avut plăcerea și onoarea să discut uh, aceste subiecte și cu o altă comisie săptămâna trecută, uh, Comisia Jurii mai precis. Un alt uh, pachet care finalizat va aduce beneficii consumatorilor și afacerilor este pachetul pentru contracte digitale care este discutat deja de colegii noștri din, care se ocupă cu aspecte legate de justiție în Consiliu. Trebuie să profităm de acest moment al acestei propuneri pentru conținutul digital și să ajungem la um, o abordare generală la sfârșitul celor șase luni. Încercăm uh, să um, lucrăm și la uh, vânzarea online și la distanță a bunurilor. Cât vorbim despre consumatori, eu trebuie să spun că, din păcate, nu s-au făcut progrese în legătură cu propunerea care vizează regulamentul cu privire la uh, siguranța produselor, în ciuda unor eforturi susținute de a găsi o soluție uh, legată mai ales de etichetarea obligatorie de origine. Uh, în Consiliu există încă opinii împărțite atât Parlamentul și Consiliul țin mult la pozițiile lor, dar președinția este gata să uh, ducă mai departe orice propunere care uh, poate să ducă până la urmă la uh, Uh, un compromis uh, accesibil și acceptabil pentru a face progrese. Însă suntem realiști în ceea ce privește nivelul ambițiilor noastre, având în vedere această situație care pune foarte multe provocări. O altă propunere semnificativă pe care o va discuta Consiliul cu Comisia pentru Piața Internă este cea care vizează omologarea de tip și, de asemenea, și supravegherea de piață a uh, autovehiculelor. Importanța acestei propuneri a fost subliniată de Uh, scandalul uh, Dieselgate și uh, e clar că amploarea fenomenelor acestora sunt, uh, este absolut uh, uh, covârșitoare. Prin urmare, există o nevoie drastică de a schimba lucrurile. Iar șansele și schimbările uh, uh, nu se vor petrece dacă vom continua să pierdem timp acuzându-ne unii pe alții. Pur și simplu n-am face altceva decât să pierdem timpul. Așadar, Comisia, Consiliul și Parlamentul ar trebui să se asigure că lucrează împreună pentru a găsi regulamente și directive. Am uh, văzut uh, că cu toții ne dorim să ne protejăm uh, cetățenii și că mm, vrem cu toții ca acest obiectiv să fie atins. Am început însă niște discuții pe durata președinției olandeze, care au continuat pe durata președinției slovace, iar acum Consiliul trebuie să continue uh, să își asume responsabilitatea și să-și găsească o poziție finală. Președinția cu siguranță intenționează să se asigure că asta se va întâmpla. Încercăm să consolidăm uh, legislația pentru omologarea de tip și pentru supravegherea de, piețe, de piață. Uh, trebuie să existe un uh, forum bine pus la punct uh, care să se asigure că se face un schimb de informații astfel încât legislația să fie bine pusă în aplicare. Vom purta discuții în curând, în februarie, în legătură cu acest subiect. De asemenea, continuăm niște discuții care sunt purtate și în Parlament, conduse de Daniel Dotto și Catherine Van Brandt, care vizează propunerea cu privire la regulamentul legat de uh, îngrășăminte. Asta pentru că dorim să protejăm sănătatea consumatorilor uh, și uh, sectorul agricol. De asemenea, președinția malteză recunoaște că există niște planuri ale Comisiei pentru strategia pieței unice și uh, salută mai ales pachetul serviciilor care a fost dat publicității recent. Serviciile reprezintă un domeniu în care piața unică încă mai uh, poate să-și uh, exploateze potențialul. În ciuda uh, adoptării directivei cu privire la servicii, mai rămân încă obstacole. furnizorii de servicii europeni încă se confruntă cu prea multe obstacole în Uniunea Europeană acești furnizori de servicii ar trebui uh, să uh, poată să ofere servicii la nivel transfrontalier, fără să fie confruntați uh, cu um, cerințe nejustificate sau disproporționate. În acest context și având în minte nevoia de a consolida piața unică pentru servicii, președinția malteză este gata să ducă mai departe discuțiile legate de inițiativele legislative uh, care vizează acest pachet. Apoi, mai întâi, uh, propunerea legată de uh, e-card și propunerile turistice recente vizează simplificarea procedurilor administrative și eliminarea barierelor suplimentare pentru furnizori de servicii în sectoarele în care o astfel de inițiativă va avea cel mai mare impact în beneficiul întreprinderilor și a Uh, persoanelor liber uh, profesioniste. Uh, putem să reducem puțin povara administrativă pentru antreprenori și putem face ca administrația națională și autoritățile competente să fie mai receptive la nevoile celor care oferă servicii. Din păcate, anumiți furnizori de servicii se confruntă cu incertitudine și cu uh, Uh, birocrație nenecesară cu poveri administrative atunci când încearcă să uh, ofere anumite servicii sau să-și înființeze o uh, firmă. Ei ar trebui să poată beneficia mai mult de, pe urma posibilităților oferite de piața unică. Trebuie să acționăm într-o manieră transparentă, uh, oferind de asemenea un nou climat uh, în context internațional. Să recunoaștem, ne confruntăm cu noi sinergii, cu noi dinamici uh, în urma celor care se petrec pe plan internațional. Și este și intenția președinției de a da atenție sporită dosarul cu privire la notificarea serviciilor. Un mecanism îmbunătățit de notificare în directiva privind serviciile va fi un instrument esențial pentru un cadru de reglementare mai bun și mai transparent și, prin urmare, pentru legi naționale mai bune pe viitor în ceea ce privește dreptul la sediu și dreptul la furnizarea de servicii. Trebuie să ne asigurăm că uh, Noile servicii vor fi non-discriminatorii, vor fi proporționale și vor justifica obiectivele interesului public. În plus, acest sistem propus de notificare va ușura um, uniformizarea și aplicarea uniformă a legii în întreaga Uniune Europeană. Președinția se Uh, angajează să colaboreze cu INCO pentru acest um, dosar. Există deja câteva rapoarte care sunt pregătite în acest sens și, în mod clar, concluziile Consiliului din februarie 2015 sunt importante în acest domeniu pentru că ele sublinează faptul că este important ca statele membre să notifice orice cerințe pe care le impune asupra serviciilor să le notifice, deci și furnizorilor de servicii. Elementele esențiale ale pieței unice sunt libertatea mișcării oamenilor, bunurilor și serviciilor. Mulți oameni profită foarte mult de pe urma acestor libertăți, precum și de pe urma recunoașterii liber, uh, calificărilor profesionale. De aceea noi salutăm uh, propunerea Comisiei pentru o directivă în ceea ce privește terțul de proporționalitate care trebuie aplicate înainte de orice nouă reglementare pentru profesie. Această directivă face parte din pachetul servicii și abia așteptăm să înregistrăm cât mai multe progrese pe acest dosar. În plus, președinția așteaptă noile propuneri, de exemplu, pachetul privind conformitatea. Președinția va încerca să lanseze dezbaterea pe această inițiativă și în același timp va iniția discuții cu privire la îmbunătățirea Solvit și uh, portalul unic digital. În ceea ce privește evenimentele, președinția va organiza forumul privind piața unică în Malta pe 19 iunie anul curent. La această conferință va participa Comisia Europeană și președinția malteză, va co- vom coopera cu Parlamentul European, bineînțeles, și cu mai multe părți interesate, în așa fel încât să avem uh, un avânt adecvat la cel mai înalt nivel posibil pentru acțiuni ambițioase pe uh, piața unică digitală. Scopul este să identificăm oportunități de acțiune pentru pia- pe piața unică digitală, mai ales în interesul IMM-urilor, pentru uh, startup-uri, pentru um, scale-up și uh, în cele din urmă să îmbunătățim piața unică digitală. Participanții la conferința respectivă vor fi invitați să își prezinte punctele de vedere la mai multe ateliere, apoi rezultatele atelierelor vor fi prezentate în sesiunea plenară a conferinței. Stimați colegi, doamnă președinte, avem uh, o agendă ambițioasă și este un privilegiu pentru noi, o onoare pentru noi să fim președinții uh, Consiliului uh, Uniunii Europene, în această perioadă în care avem atât de multe ambiții legislative. Noi dorim să dăm un avânt mai mare pieței unice interne. Dar nu putem face acest lucru singuri. Noi dorim să cooperăm îndeaproape cu toate statele membre, dorim să cooperăm cu dumneavoastră, stimați colegi, dorim să cooperăm cu Parlamentul European, tocmai ca să putem realiza obiectivele noastre, concentrându-ne pe, concentrându pe ceea ce chiar contează pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, și vă mulțumesc pentru faptul că ați pus accentul pe cetățeni, pe consumatori, care sunt uh, piatra de temile a pieței. De obicei începem cu coordonatorii, dar din câte am înțeles, unii colegi uh, fac schimbul cu coordonatorii, deci începem cu Roberta Metzola și apoi cu Marlene Mitzi, apoi vom trece și la ECR și la ALDE. Roberta Metzola. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Cardona, vă mulțumesc pentru faptul că ați ținut această prezentare aici azi. Prima mea întrebare se referă la posibilitatea oamenilor de a lucra în anumite sectoare în Malta. Din câte am înțeles, Malta ar trebui să aibă o piață liberalizată, dar totuși există anumite restricții și uh, nu se permite operarea anumitor uh, în uh, Malta. Sunteți de acord că uh, Vama nu ar trebui să aibă jurisdicție asupra bunurilor transportate în Uniunea Europeană? Ce părere aveți cu privire la această chestiune? Apoi, în ceea ce privește limitările asupra pieței care afectează consumatorii, ce uh, planuri aveți în ceea ce privește liberalizarea pieței combustibilului și considerați că e... și ce doriți să faceți ca să duceți țara noastră la punctul în care respectă articolul 53. Apoi, în ceea ce privește vama, vămile, am lucrat alături de Caia Calas, ca raportoare, în ceea ce privește încălcările în domeniul uh, vămilor. Noi am ajuns la poziție și acum este rândul Consiliului. Dumneavoastră aveți ca prioritate chestiunea aceasta ca președinție în exercițiu. Și apoi, domnule ministru, săptămâna aceasta Malta a ajuns la cel mai rău punct din indexul corupției și dumneavoastră personal, lună după lună, l-ați apărat pe șeful Consiliului Energetic European care are afacere financiare, afaceri financiare în întreaga lume care a fost expusă anul trecut. Ce măsuri veți propune în așa fel încât să sprijiniți sau să lupta împotriva corupției în Malta? Lumea întreagă privește acțiunile dumneavoastră. Ce veți face? Mulțumesc. Urmează Mare Nemiții. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului ministru Cardona pentru prezentarea foarte interesantă. A fost foarte cuprinzătoare. Apoi, în ceea ce privește prioritățile și planurile ministerului său în aceste șase luni de președinție. Nu am nici uh, o îndoială că ministerul dumneavoastră dorește să abordeze nevoile reale ale economiei și ale IMM-urilor. Știu că IMM-urile sunt piatra de temelie a economiei europene. Iar acest lucru este cu atât mai adevărat în uh, piața unică, ținând seama de provocările cu care ne, provoc- cu care ne confruntăm. Tema generală a președinției malteze este reunirea Uniunii Europene și concentrarea pe uh, eforturile în favoarea oamenilor, cetățenilor. De o multe ori cetățenii se simt uh, îndepărtați de uh, ceea ce facem noi, deci este important să ne apropiem de ei. Am uh, câteva întrebări mai simple. Uh, mai mult ca niciodată, trebuie să creăm un mediu propice pentru IMM-uri și pentru antreprenori. Prin eliminarea de bariere, dar mai ales prin uh, accesul la finanțare um, adecvată și prin uh, furnizarea de uh, competențe adecvate. Poate președinția să ne dea mai multe detalii cu privire la acest lucru? Cum dorește să îmbunătățească accesul la sprijin financiar pentru IMM-uri? Asta a fost prima întrebare. Și a doua întrebare se referă la taxele de roaming. Am votat ca ele să dispară. Cred că Europa trebuie să demonstreze că putem să realizăm proiectele pe care ne le-am propus. Putem să le livrăm cetățenilor. Un astfel de rezultat pe care îl dorim este abolirea roamingului în iunie 2017. Dorim să ne asigurăm că piața uh, de roaming este suficient de ambițioasă ca să permită eliminarea acestor taxe de roaming. Dar în același timp trebuie să ne asigurăm că nu cresc uh, tarifele naționale. Președinția ne poate asigura că până în iunie 2017 va înregistra progrese în acest domeniu? Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președintă. Bine ați venit, domnule ministru. Vă asigur că îi urăm bun venit președinției malteze, vă urăm uh, mult succes și noi din această comisie vom uh, colabora cu dumneavoastră ca să avem cu toții succes. Întrebarea mea se referă la omologarea de tip, propunerea privind omologarea de tip. Ați putea să ne spuneți cam care va fi calendarul la Consiliu când veți fi pregătiți să negociați cu noi? Noi vom fi pregătiți în curând. În general, Consiliul a fost mai lent pe această temă decât noi. Deja de un an am primit propunerea de la Comisie și suntem nerăbdători să trecem la lucru cât de repede posibil. De asemenea, ați putea să ne dați puțin feedback cu privire la care sunt principalele probleme în acest dosar la Consiliu, bineînțeles în măsura în care puteți să ne spuneți aceste informații. Ne-am discutat aici despre agenție și aș dori să ne spuneți dacă la Consiliu există apetit pentru așa ceva, o agenție europeană de uh, supraveghere a pieței și control a omologării. Salut comentariile dumneavoastră cu privire la piața unică, sunt absolut esențiale și sunt perfect de acord. Pe mine mă interesează mai ales propunerea privind portabilitatea. Eu încerc să privesc uh, turneul de cricket din Australia și m-ar interesa foarte mult să găsiți o metodă prin care pot face acest lucru. Dar sunt rezerve, din câte am înțeles, la Consiliu în acest dosar. Apoi, în ceea ce privește o mai bună reglementare, ați spus câteva cuvinte și eu cred că este un subiect important și aici vă recomand un raport al comisiei noastre cu privire la barerele non-tarifare. Un raport de anul trecut care cuprinde o evaluare detaliată a principalelor limitări care există pe piața intern, pe piața unică, adică limitări de natura barierelor netarifare. Și e nevoie de uh, statele membre ca să schimbăm situația în mai bine. Ați identificat foarte multe domenii de, domenii de interes, este foarte mult de lucru, dar ca orice președinție aveți uh, anumite limitări și aș dori să vă concentrați pe omologarea de tip și abia aștept să lucrez cu echipa dumneavoastră în acest dosar și sper că în decursul președinției, deși este cam ambițios, vom putea ajunge la un rezultat satisfăcător. Mulțumesc, urmează Tita Șaranzova. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eh, ministri, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit și vă mulțumesc și pentru cuvintele încurajatoare pe care ni le-ați prezentat. Într-adevăr, aveți foarte multe de lucru foarte multe de făcut, iar din punctul de vedere al grupului nostru politic, aveți tot sprijinul pentru uh, aceste obiective. Există foarte multe obiective, foarte multe priorități, dar important, la urma urmei, este ca noi să avem rezultate pentru cetățeni. Sunt de acord cu prioritățile în ceea ce privește piața unică digitală. Aș dori să mă refer pe scurt la câteva aspecte pe care nu le-ați menționat. În primul rând, unul foarte important pentru mine, transferul regulamentul privind transferul autovehiculelor. La începutul de octombrie, această comisie va transmis o scrisoare. Îmi pare rău că nu am primit încă un răspuns de la Consiliu. Poate că ne veți face o surpriză astăzi. Și ne veți spune cât de repede veți putea să veniți cu uh, o propunere pe această temă foarte importantă pentru cetățenii noștri. Un alt dosar cu privire la care doresc să mă ref- vorbesc este actul european privind accesibilitatea. A avut loc o prezentare aici la comisie și noi chiar încercăm să ne mișcăm repede cu acest act european privind accesibilitatea. Sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră. Sper că vom putea avea o, un dialog constructiv pe această temă. noi trebuie să ținem seama de nevoile acestor oameni cu dizabilități din Europa. Nu în ultimul rând, un comentariu mai pozitiv, m-a bucurat să văd agenda dumneavoastră foarte ambițioasă cu privire la telecomunicații, mai ales uh, secția EMCO din codul privind telecomunicațiile. Eu una pot să vă promit că și noi suntem pregătiți să lucrăm cu dumneavoastră în spiritul compromisului, în așa fel încât să venim cu rezultate cât mai repede. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, și vă urez mult noroc în președinție dumneavoastră. Acum voi trece prin lista de vorbitori care s-au înscris să ia, s-au înscris să ia cuvântul. Începem cu doamna Ana Maria Corața Bild, doamna vicepreședintă, și trecem la următorii. Mulțumesc, Vicky, domnule ministru, bine ați venit. Am ascultat o dezbatere asemănătoare la cealaltă comisie unde a trebuit să reprezint grupul meu. Deci vă rog să mă scuzați pentru faptul că am întârziat. Am un mesaj uh, esențial aici. Vă rog ca pe agenda noastră politică piața unică să fie pe primul loc. Toată lumea con- o, o, consideră că e de la sine piața unică, dar nu vom rezolva niciodată uh, criza migrației dacă nu creștem economic, dacă nu suntem competitivi, dacă nu creăm noi locuri de muncă. Cele două chestiuni sunt strâns legate. O piață unică care funcționează bine este soluția prin care putem consolida Europa, prin care putem crea locuri de muncă. Dar sunt state membre care nu pun în aplicare anumite uh, regulamente, după cum spunea și Dita. Avem o problemă cu obținerea de rezultate. Dacă am înțeles bine, în mai va fi un Consiliu privind concurența și sper că acolo veți da dovadă de leadership ca să mergem în direcția cea bună. Sunt câteva aspecte principale, în opinia mea, uh, pe care le-ați uh, menționat și dumneavoastră. Ați vorbit despre um, reducerea birocrației, despre simplificare și creșterea inovării. Dar pe lângă acesta, acestea, aș dori să vorbesc despre pachetul privind serviciile, pe care le așteptăm deja de multă vreme. Acest pachet conține mai multe aspecte, mai multe uh, subpachete diferite și aș dori să vă întreb cum le veți prioritiza care sunt așteptările dumneavoastră realiste cu privire la acest pachet privind serviciile? Directiva privind serviciile încă nu este pusă în aplicare complet, iar acesta este un mare obstacol pentru uh, crearea de noi locuri de muncă. Apoi, al doilea lucru important pentru mine este piața unică și, bineînțeles, și dumneavoastră ați vorbit despre acest subiect. Trebuie să facem pași înainte. Cu toate dosarele pe care le avem, care vizează piața, acea, piața unică, de exemplu, e nevoie de un internet uh, liber, deschis. Dacă dorim să creăm uh, condiții echitabile pentru toate uh, companiile noastre, e nevoie de protecție digitală împotriva actorilor din țări terțe, în opinia mea. Apoi, avem nevoie de o armonizare completă a drepturilor consumatorilor, atât um, fizic cât și digital, fără discriminare. Așadar, vă rog să îmi spuneți ce intenționați să faceți pe aceste chestiuni. Vă mulțumesc. Mai avem cinci vorbitori. Trecem prin tot și apoi vă dau cuvântul. Bun. Nicola Dante are cuvântul. Grazie, Presidente. Eu intanto vorrei complimentarmi con... Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Mulțumim pentru prezentarea programului ambițios. Dar la în plen, la Strasburg, primul ministru ne-a lăsat impresia că sunteți o țară foarte activă. Eu cred că veți aduce un, sau sper că veți aduce un aport important, pentru că trăim vremuri uh, dificile. Iată, suntem la jumătatea perioadei legislative și multe dosare trebuie duse la bun sfârșit. Eu uh, salut prezentarea dumneavoastră detaliată și faptul că puneți piața unică în centru. <clears throat> fiind uh, un subiect important pentru întreaga președinție. Noi am dorit ca acum să urmeze și fapte concrete după vorbe. <clears throat> Știu că nu depinde doar de Consiliu, depinde și de alte instituții, dar aceste elemente sunt esențiale pentru că probleme avem în Consiliu, nu doar uh, noi între noi. Aș dori să spun că salut și faptul că ați vorbit de pachetul de supraveghere. Stăm de prea mult timp pe loc, pozițiile sunt diferite, dar dacă Malta va reuși această minune să ajungă la un acord, se pare de salutat, pentru că în Parlament am supus deja la vot, luat poziție în repetate rânduri pe acest punct. Deci, vreau să știți că e un subiect important. Și încă un lucru despre un subiect pe care nu l-ați menționat. Parlamentul a spus în repetate rânduri că ar putea exista o extindere a denumirii geografice protejate la produse nealimentare. E un subiect important pentru multă lume și aici mă uit la Consiliu, dar și la președinție. Poate că ar trebui să vorbiți cu Comisia, astfel încât să se întâmple ceva aici. Colegii au adresat deja multe întrebări. Geoblocare, portabilitate, pachetul Telecom, toate subiectele sunt importante, însă aș mai adăuga ceva. se lucrează la planul Juncker, la fondul FC în cadrul președinției noastre și asta vă atinge indirect, e vorba de resursele pentru IMM-uri și aș fi dorit să știu dacă președinția malteză își va aduce un aport la renoirea acestui plan ca să devină un motor de dezvoltare și să aibă să aibă mai, mijloace financiare mai bune care să aibă și efectul corespunzător. Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule ministru. Cu microfon vă rugăm pentru vorbitor. Să reiau? Nu. Și mă bucur că puneți în centrul eforturilor noastre piața unică. S-au spus multe, de aceea voi fi succint. Poate că ați putea fi drăguți, că tocmai vorbeam de asta și am întrebat și colegul Dalton să ne spuneți concret de ce Consiliul pe care îl prezidați vrea o agenție, ă, respinge, scuze, o agenție pentru supravegherea pieței. Colegii de la Social Democrat își doresc acest lucru și ar fi bine ca să știm, pentru găsirea unui compromis, să ne spuneți clar de ce Consiliul e împotrivă. Asta ne-ar ajuta să ajungem la un compromis. În al doilea rând, pachetul servicii l-ați lăudat, ceea ce mă bucură. Noi să constatăm cu frustrare că după ce Parlamentul împreună cu Consiliul încă în 2006 au uh, inițiat această directivă și asta într-un proces detaliat, am avut acel peer review și la 10 ani după, iată apar obstacole noi în Europa. Date fiind aceste elemente, Comisia are dreptate când vine cu aceste propuneri și întrebarea este ce poate face Consiliul pentru a face mai permisivă această piață a serviciilor. Sigur, e o diferență între piața bunurilor, unde e vorba doar de mașini, de produse, dar la serviciu e vorba de oameni. Aici statele membre sunt mai sensibile și totuși vrem să păstrăm deschisă piața. Ce va face Consiliul pentru a însoți constructiv acest proces? Văd că multe state membre au deja o poziție critică. <clears throat> Domnul Grapini doamnă președintă, domnule ministru, vreau să adaug la întrebările puse de colegii mei, cu care sunt total de acord, în special uh, uh, cele legate de susținerea IMM-urilor, pentru că este în portofoliul dumneavoastră și eu am deținut acest portofoliu și am așa un gust amar că de doi ani și jumătate aici, toți care au venit la președinție au spus, da, susținem IMM-urile, însă măsuri concrete cu accesul la finanțare. Ieri am avut o dezbatere la intergrupul pe IMM-uri cu Geo blocarea. Nu se văd în practică rezultatele și de aceea o întrebare concretă este uh, legată de ce spunea Nicola. Cum vedeți redefinirea uh, criteriilor pentru fondul juncker încât și imm urile să poată să aibă acces la acest fond. o a doua întrebare este legată de ce ați declarat. Ați declarat că dumneavoastră aveți o prioritate majoră, piața unică, între care cu accentul este pe IMM-uri. Sigur, șase luni sunt șase luni, nu puteți să faceți foarte multe. Dar vă întreb, acordurile comerciale care sunt acum în dezbatere, în discuție, și mă refer la CETA și TTIP, dar va urma, vor urma și alte acorduri comerciale, considerați că este bine că în aceste acorduri comerciale fără a le personaliza să fie trecut neapărat Uh, obligația de armonizare a standardelor de produse și servicii pentru a nu distruge locuri de muncă și mai ales imm uri în piața internă pentru că uh, sunt aceste discuții publice e o presiune pe noi din partea uh, cetățenilor noștri legat de ceta și de ttip și una din probleme este aceasta armonizarea lipsa de armonizare a standardelor. și al doilea lucru tot în aceste acorduri considerați că este bine să avem instanțe private de judecare a posibilelor procese uh, ale investitorilor care aveți în portofoliu și investiții sau procese publice. Și, sigur, m-ar interesa dacă în domeniul geoblocării vă propuneți ceva uh, uh, îmbunătățiri și care sunt acelea. Mulțumesc! Thank you. Kaya Mulțumesc, Kaya Kallas. Eu uh, vin din Estonia, deci ne uităm cu atenție la ceea ce veți atinge în cadrul președinției. Noi urmăm uh, în a doua jumătate a anului și ce nu o să faceți dumneavoastră va trebui să facem noi. Ați spus în uh, cuvântarea dumneavoastră, v-ați referit la regulile cu privire la consumator și că trebuie să avem o abordare unificată. În același timp avem diferite dosare deja pe mese unde vorbim de abordare unificată și unul dintre acestea este codul VAMAL și întărirea sa, raportul specific pe care l-am votat în uh, Parlament pentru încălcări și sancțiuni. Deci e deja pe masa Consiliului. Consiliul n-a făcut nimic până acum. președinție responsabilă direct ne puteți uh, promite ceva, puteți lua un angajament, veți duce mai departe acest proiect și aș dori să mă mai refer la îngrijorările față de ce scrie Zerul Politico, problemele de corupție sunt grave, uh, acele lucruri va influența asta președinția dumneavoastră? Ce răspuns aveți? Mulțumesc! Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc. Eu sunt raportorul pe una dintre propunerile la care v-ați referit. Mă refer și la supravegherea autorităților în domeniul protecției consumatorilor Sunt de acord cu dumneavoastră. Asta ține și de potențialul pieței, de crearea de condiții corecte întărirea încrederii în piața unică, în piața internă, lucruri foarte importante. Aștept cu interes uh, cooperăm, pentru că președinția slovacă a lucrat foarte bine și cred că întâlnirea din februarie veți adopta abordare comună, iar noi în Parlament vom fi gata să ajungem la un acord între instituțiile noastre, încă sub președinția dumneavoastră. Al doilea domeniu despre care doream să vă întreb a fost menționat de colega Haranțova, e vorba de actul de accesibilitate european. A trecut peste un an de când Comisia a prezentat această propunere și eu cred că instituțiile noastre ar trebui să lucreze mai strâns împreună pe acest dosar. Ce planuri aveți în acest sens, aș dori să știu. Mulțumesc. Ultimele observații le voi face chiar eu. Sunt vremuri uh, fără precedent. beneficiile comerciale sunt clare, iar dezbaterea publică continuăm să susținem uh, comerțul liber sau acceptăm o lume care se întoarce la protecționism. Asta se întâmplă acum în Europa, această discuție. Iar din experiența mea de anul trecut, discutând oameni atât din țara mea cât și din întreaga Europa, trebuie să ne concentrăm pe beneficiile valabile pentru toți, pentru cetățeanul obișnuit și să le aducem aminte că trebuie să reducem costurile astfel încât consumatorii să aibă de unde alege și să fie mai ușor să apară inovație și idei noi și dorim să susținem creativitatea, diversitatea, opțiunile. Acesta este primul meu uh, mesaj, că e cum vă putem ajuta să aducem aminte oamenilor de beneficiile pieței unice și accesul la piețele celorlalți. În al doilea rând, să nu uităm să luăm măsuri când lucrurile merg mai puțin bine. Le spunem de beneficii și ei văd ce nu merge și apoi Mă bucur că prioritizați probările tip și că uitați și la protecția consumatorului, la modul în care cooperăm, de exemplu, site-urile uh, false. M-am săturat că colegii că oamenii din Regatul Unit spun că serviciile nu funcționează pe piața unică. Dar nu așa. Uh, acolo unde lucrurile merg, la servicii merg foarte bine. Deci ce pot să fac, oriunde vă pot ajuta, vă putem ajuta, suntem gata să o facem. E vorba de elemente practice și pragmatice. De multe ori aduc aminte oamenilor că piața unică trebuie să fie pregătită pentru zona digitală și cea mai mare piedică care se poate pune este localizarea datelor. Da, ă, țările care își protejează propriile date și nu fac altceva în acest sens. Am fost foarte dezamăgită să văd că comisia e atât de ineficientă și sper că veți avea o poziție mai robustă în Consiliu. Deci, important să fim acolo pentru consumatori, să lucrăm pe servicii, pe aspectele digitale. Toate aceste elemente sunt foarte importante. Mai am un mesaj. Oamenii din țara mea au o relație foarte dragă cu Malta, care datează de mulți ani de zile. Însă mai e un lucru despre Malta care le supără pe mulți din țara mea. Și primesc sute de mesaje cu fiecare ocazie. Domnule ministru, vă rog să nu mai vânați acele păsări primăvara. Și nu râdeți, nu le mai uh, vânați. Nu mai faceți, măcar sub uh, preștenția dumneavoastră. Vă rog, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi uh, răspunde și reacționa la lucrurile legate la activitățile acestei comisii. Voi ține cont de cele spuse dumneavoastră și voi transmite acest mesaj colegilor mei să cred că și în acest sector am făcut foarte mult, am mișcat în direcția potrivită și în repararea dezechilibrelor. Însă noi reprezentăm aici Consiliul în calitate de președinție, răspunde în numele statelor membre și nu pot insista pe aspectele naționale. Vă, prezint programul pe următoarele șase luni și voi încerca să fiu cât mai subțin cu putință ca să pot reacționa la toate lucrurile menționate de onorații colegi. Și aș începe cu reacție la cele spuse de doamna președinte și de vicepreședinte, doamna Corața Bild, care a vorbit de strategia pieței unice. Piața unică este elementul principal al Uniunii, principala realizare și cel mai eficient instrument pentru a crea locuri de muncă, creștere. Iar ceea ce se întâmplă cum spuneați, pe scena internațională, după Brexit, după Trump, după semnarea de ordine executive, toate acestea vor avea cu siguranță un impact asupra importanței pieței unice. Cum să dăm mai multă importanță, cum să aprofundăm piața unică, în special în domeniul digital, la servicii, care au dus la faptul că președinția noastră a menționat asta fiind o prioritate importantă. Nu vom reinventa roata, vom construi pe rezultatele obținute de țările de jos și de Slovacia înaintea noastră, în special concluziile Consiliului cu privire la strategia pieței unice, adoptată aproape cu un an în urmă și o dezbatere despre situația actuală a strategiei la un an de la adoptare la Consiliul din noiembrie. Concret acum, președinția noastră va continua să monitorizeze, să insiste pe implementarea strategiei. Vom avea, cum uh, s-a spus, și discuția ministrilor în Consiliul de Competitivitate, ceea ce ne va ajuta și ca o bază pentru un eventual input în Consiliu, Consiliul din iunie. Piața unică conține o serie de pachete serviciile reprezintă o parte importantă a pieței unice, excluzând serviciile publice. Avem 70% din PIB-ul UE reprezintă serviciile, iar noul pachet de măsuri, acest pachet de servicii prezentat de Comisie pe 10 iunie, reprezintă o prioritate cheie pentru președinția noastră. Și începem să examinăm propunerile. Am început să le examinăm astăzi și vom lucra din greu pe toate elementele pachetului, dar în special, așa cum uh, au spus o serie de colegi, și pe directiva notificare. Și în acest proces vom angaja într-un mod constructiv cu Parlamentul European ca să ajungem la acorduri cât mai devreme. Elemente cheie ale pieței unice includ libertatea de mișcare a oamenilor și serviciilor, IMM-uri și companii beneficiind cu toții de recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și în acest context salutăm adoptarea comisia a propunerii pentru directivă un test de proporționalitate înainte de a adopta noile profesii reglementate ca parte a pachetului servicii. Și în acest sens, președinția dorește să înceapă și să ducă mai departe aceste discuții ca să pună baza președinției estone. Piața unică digitală, contractele digitale. Domnul vicepreședinte, așa cum știți, negocierile din Consiliu s-au concentrat în primul rând pe propunerea conținutului digital. Consiliul de Justiție și Interne a avut o dezbatere politică pe trei aspecte, pe conținut de tip embedded, inclus pe alte date, pe elementele contraperformanță și pe obiective, aspecte obiective și subiective, criterii de conformitate. Iar dezbaterea a arătat că mai e mult de făcut. Nu doar la nivelul nostru, ci la un nivel tehnic. Însă ne-am uh, propus acest obiectiv uh, ambițios, să ajungem la o abordare generală pe propunerea de conținut digital și asta ar trebui să se întâmple până la sfârșitul președinției noastre. Vom încerca să venim și cu propunerea de vânzare de bunuri și să discutăm și dacă domeniul de aplicare ar trebui extins și la vânzările de tip offline, nu doar la cele online. Iar principalul element de discuție pare, elementele par să fie similare, deci urmărim cu atenție ce faceți dumneavoastră aici, în această comisie, și și la jurii. Iar munca desfășurată de noi pe acest dosar important poate simplifica lucrurile pentru o prima audiere în Parlament. Colegul Mazzola, împreună cu colega Cala, s-au referit la problema vămilor a încălcărilor, a sancțiunilor și a armonizării. Nu intru în uh, jurisdicția locală. Am propria părere ca ministru al economiei, dar nu intru acum în aceste detalii. M-aș bucura să putem discuta aspecte locale în afara acestei discuții, dar în ceea ce privește sancțiunile, E un dosar foarte controversat care menționează aspecte delicate pentru Consiliu, în special în ceea ce privește baza juridică, răspunderea strictă și metodologia care ar trebui folosită pentru a calcula astfel de amenzi. Și ar mai fi de menționat faptul că multe state membre au cerut Comisiei să retragă propunerea. Vom explora această posibilitate, un text de compromis care să țină cont de amendamentele Parlamentului. Doamnei Miții și doamnei Grapini aș dori să le spună, la fel și colegului Dantei, și uh, ceea ce crește accesul la finanțare. Am fost ministru timp de patru ani și am participat în toate formațiunile Consiliului și am discutat de acces la finanțare pentru IMM-uri, rămurătățirea ecosistemelor pentru companii, pentru companii mici, reprezintă una din priorități. accesul uh, acesta e esențial. Recunoaștem cu toții faptul că în trecut astfel de probleme au tot apărut, băncile au eșuat, deci avem nevoie de o alternativă. Deci vom putea discuta astfel de uh, încurajări, de elemente suplimentare și într-un consiliu informal care va avea loc la uh, Malta în perioada următoare și vom continua să insistăm pentru module pe care le-am adoptat și în uh, jurisdicția noastră proprie, pe care le-am adoptat în Malta. Un uh, Family Business Act, un document pe afacere de familie, companii de familie și la fel întreprinderi sociale ceea ce privește roamingul, În iunie 2015, Consiliul și Parlamentul s-au pus de acord ca taxele roaming să dispară până în 15 iunie 2017. Și pentru a putea face acest lucru, colegiuitorii trebuie să se pună de acord pe regula, reglementarea piețelor până în februarie anul curent, deci uh, câteva săptămâni. Și negocierile pe acest dosar atât de important continuă. Primul dialog tripartit a avut loc în decembrie anul trecut și al doilea a avut loc în urmă câteva zile și mulțumim Parlamentului pentru abordarea foarte constructivă în aceste negocieri, negocieri care sperăm să fie duse la bun sfârșit în scurt timp. Este important ca ambele instituții să lucreze repede și bine ca să garantăm încheierea acestui capitol până în iunie. În ceea ce privește omologarea colegilor Dalton și Schwab, iau notă de cele spuse de dumneavoastră. mă voi concentra doar pe președinția malteză. Știți că noi uh, sperăm să primim un mandat de negociere cu Parlamentul în cel mai scurt timp, imediat ce veți fi adoptat raportul. Dorim să examinăm uh, de aproape raportul IMCO și asta într-un efort de a ne asigura că textul pe care le-ați convenit conține deja părerile Parlamentului. Sunt sigur că cele două instituții se află de aceeași parte și că ambele sunt interesate de o legislație robustă care să întărească această omologare și supravegherea pieței. Cât privește transferul uh, registrelor de vehicule, întrebarea domnului Șaranțova, sunt aspecte importante. Există o legătură cu această propunere. Președinția analizează posibilitatea unui compromis care să garanteze că cetățenii vor avea un rol mai bun, că nu se vor mai confrunta cu problemele de reînmatriculare, și recunoaște de asemenea că sunt aspecte importante care trebuie păstrate. Mă gândesc la aspecte fiscale, așa cum a fost dovedit de faptul, dovedit de faptul că administrația de succes nu au reușit să găsească un compromis ușor. Acesta, această sarcină nu e deloc simplă. Actul de accesibilitate. După cum știți, e un uh, proiect cu multe dificultăți și e nevoie de experiență în multe domenii și totodată consultări detaliate și o coordonare foarte bună cu statele membre. Dat fiind ceea ce s-a întâmplat sub cele două președinții anterioare, am început să rescriem textul, modificările discutate nu au schimbat orientarea principală a propunerii, dar au dorit să clarifice textul. Multe state membre nu și-au uh, finalizat pozițiile, deci am pregătit un chestionar pe care îl adresăm statelor membre, iar răspunsurile ne vor ajuta și sper că vom reuși să creăm o poziție a Consiliului. Dorim să continuăm buna cooperare cu Parlamentul, e un element cheie, e important cât privește progresul viitor și în această etapă a discuțiilor și la aspectele tehnice, în special cei doi colegi colegiuitori, ar face bine să se întâlnească și să discute des. Ne informăm reciproc despre cum ar putea fi tratate anumite subiecte. Și acum uh, un alt subiect pe care l-ați menționat. Este vorba despre pachetul pentru supraveghere de piață. Aici Consiliul rămâne divizat uh, în ceea ce privește marcarea obligatorie a originii pe produsele destinate consumatorilor. Maiden se numește această uh, etichetare obligatorie. În mai 2015 eh, și mai 2016 Consiliul n-a reușit să rezolve chestiunile restante din pachet. Știm eh, că există solicitări din partea Parlamentului de a debloca negocierile, dar în absența unor elemente noi sau a unor evoluții noi, este greu să ne imaginăm cum am putea ajunge la un compromis în Consiliu. Deși Comisia a specificat la ultimul Consiliu că fără o schimbare a poziției statelor membre nu mai poate face altceva, noi, Consiliul, încă încurajăm Comisia să vină cu noi idei pentru a putea să reușim să eliminăm acest blocaj uh, într-un uh, dosar atât de important. Același lucru este valabil și pentru geoblocare, o chestiune adusă în discuție de doamna Grapini. Da, adâncirea pieței unice, mai ales în ceea ce privește domeniul digital și al serviciilor, este o prioritate pentru președinția noastră. Uh, Noua propunere în ce privește geoblocarea este uh, un pas important uh, care va putea permite consumatorilor să uh, comande bunuri pe internet dintr-un stat membru în, în, în altul. Geoblocarea e clar o formă de discriminare și uh, Consiliul uh, este de acord uh, deja cu abordarea generală obținută pe durata președinției slovace. Acum președinția malteză este gata să uh, înceapă negocierile informale cu Parlamentul în ceea ce privește acest subiect, uh, această propunere și sperăm să ajungem la uh, un acord astfel încât uh, orice consumator din Uniunea Europeană să fie tratat uh, în mod egal cu ceilalți pentru servicii online și offline, iar uh, în acest context și, uh, uh, și mediul de afaceri poate să beneficieze de condiții echitabile. Da, e clar că există și alte priorități de a consolida piața unică și de a continua să uh, Uh, dăm mai multă putere consumatorilor atunci când uh, cumpără în mediul online la nivel transfrontalier. Aici e clar nevoie de o anumită cooperare între autoritățile uh, naționale care reglementează aceste activități. O cooperare eficientă a autorităților va garanta că orice consumator din Uniunea Europeană este tratat egal cu ceilalți atunci când încheie tranzacții pe internet. Firește, președinția malteză este gata să ducă mai departe negocierile în legătură cu această propunere și, la fel cum se întâmplă și în cadrul, cazul celorlalte propuneri pe care ni le face Parlamentul, suntem încântați să lucrăm cu dumneavoastră și clar vom face asta, doamnă Ford, nu doar pentru a apăra poziția noastră la nivelul președinției, ci mai ales pentru că considerăm cu adevărat că Uniunea Europeană trebuie să fie mai aproape de cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult! doamna președinte. Domnule ministru, domnule ministru, tot ce mi-a spus este fenomenal. Uh, sperăm să ne ținem de treabă. Mă bucură foarte, foarte mult uh, ce vrea să facă Malta și mă întristează mereu uh, Uh, când primesc uh, mail-uri neplăcute din partea votanților mei, pentru că știu că relația cu țara noastră este specială. Mă bucur că veți, uh, vă veți axa pe aspectele care vizez, vizează consumatorii în ce privește piața unică și cu siguranță sunt căi prin care putem să lucrăm împreună pentru a face o diferență. Vă mulțumesc pentru că dați prioritate acestor rapoarte și vă urăm succes în următoarele șase luni. Vă vom vedea destul de des.